κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά... Doamnelor și domnilor, pe ordinea de zi se află dezbatere cu privire la încălcarea drepturilor omului, democrației și a statului de drept, articolul 144 din regulamentul intern. Prima dezbatere se referă la situația persoanelor LGBTI din Uganda. Înainte de a trece la dezbaterea propriu-zisă, vă informez că pentru a solicita să interveniți sau pentru a folosi procedura cartonașului albastru, puteți folosi fie procedura obișnuită de a vă semnala dorința, fie o puteți face pe cale electronică. Cu condiția, desigur, să aveți uh, cartela de vot cu, cu dumneavoastră. Dacă doriți uh, să interveniți în momentul intervențiilor, vă rog să ne spuneți de pe acum, momentul uh, înaintea votului. Thank you. Doamna Jones, un minut. Mulțumesc, mulțumesc dragi, colegi. îmi face plăcere că pot să-mi exprim sprijinul pentru această rezoluție astăzi și cred că este o mărturie a felului în care s-a a evoluat atitudinea mea de-a lungul vieții mele. Minoritățile eh, din Uganda, minoritățile sexuale se confruntă nu numai cu eh, oprobriul public, ci și cu forța statului. Oamenii aceștia uh, și activiștii care îi apără uh, se ridică în fața adversității, arătând noi suntem aceștia care suntem. Situația din Uganda este îngrijorătoare. Uh, crima uh, recentă a fost uh, un, o faptă cumplită și făptașul trebuie adus în fața justiției. Trebuie să condamnăm reacția uh, statului. Trebuie ca guvernul să apere de plin uh, drepturile persoanelor LGBTI și nu doar, printr-o, să nu, nu doar prin a pune capăt retoricii anti-LGBTI, ci prin fapte concrete de apărare a identității acestor persoane. Astăzi luptăm pentru drepturile acestor oameni și în Uganda și peste tot în restul lumii. Noi, cei din Uniunea Europeană, suntem alături de dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Un minut și jumătate, doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, colegilor de la celelalte grupuri um, parlamentare pentru faptul că am reușit să avem o rezoluție cu atâta informații și cu un acord important pentru un subiect de mare semnătate. Discriminarea pe bază sexuală nu se întâmplă doar în Uganda, din păcate. Este un pas înapoi care s-a manifestat în multe părți ale lumii, chiar și în țările Uniunii Europene. Uh, prin această rezoluție atragem atenția la nevoia de a avea o cale care să pună egalitatea uh, tuturor oamenilor pe primul loc uh, în Uniunea Europeană, cu țări europene și cu țări ca Uganda trebuie să se țină cont uh, de ce e scris în acordul de la Cotonou și să se garanteze că nu există discriminare pe bază de orientare sexuală era această referire trebuie să se includă în aceste documente. Nu mai putem să asistăm ca în ultimele luni la, la uh, asasinarea uh, plină de cruzime a activiștilor sau a femeilor transgender, așa cum s-a întâmplat în Uganda. Iată de ce am făcut această rezoluție și iată de ce trebuie să trecem de la vorbe la fapte și să garantăm că discriminarea pe bază de orientare sexuală nu își uh, are uh, locul nicăieri, nici în Europa, nici în restul lumii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Calsbro, un minut. Should not be a crime. Iată că în mai bine de 70 de țări homosexualitatea este condamnată. Săptămâna trecută, membrii guvernului ugandez au exprimat sprijinul față de propunerea de a introduce o pedeapsă care n-ar trebui să existe pentru un act care nu este criminal, pedeapsa capitală pentru activități homosexuale. Indiferent dacă propunerea e adoptată sau nu, deja în Uganda homosexualitatea este o crimă, iar persoanele din comunitatea LGBTI fac obiectul violenței și discriminării crude. Guvernul n-ar trebui să permită să se întâmple asta, dar din potrivă, guvernul alimentează asemenea ură. Uniunea Europeană ar trebui să-și asume un rol uh, fruntaș în ceea ce privește combaterea acestor acțiuni. Vreau să știe toată comunitatea LGBTI din Uganda că Parlamentul European este, îi este alături, pentru că dragostea, iubirea, nu poate fi niciodată o crimă. Mulțumesc! Mulțumim! Dau acum cuvântul doamnei Ward, un minut. În lumina creșterii alarmante a numărului de atacuri împotriva persoanelor LGBTI în Uganda, rezoluția de care discutăm astăzi are o importanță deosebită. Trei bărbați gay și o femeie transgender au fost uciși anul acesta în Uganda. Cel mai recent, un activist LGBTI, Ryan Warswa, care pe 1 octombrie a, a fost uh, ucis persoanele LGBTI se confruntă cu o foarte îngrijorătoare încălcare a drepturilor lor, inclusiv a drepturilor lor sociale, libertate de uh, exprimare și uh, așa mai departe. E nevoie așadar de o cooperare mai strânsă cu Uganda și trebuie să ne străduim să susținem toate eforturile de a elimina practicile, eforturile, politicile, stigmatizarea și discriminarea acestor oameni. Facem un apel pentru promovarea și apărarea drepturilor omului în Uganda, în special uh, sprijinul țintit pentru ONG-uri și aplicarea de plină orientărilor pentru activiștii de drept, pentru apărarea drepturilor omului. Ne opunem uh, ferm oricărei forme de discriminare bazate pe orientare sexuală. Uh, comportamentele coloniale învechite nu și-au locul în al 21-lea secol. Mulțumesc! Mulțumesc și acum îi dau cuvântul pentru un minut domnului Tobe. Mulțumesc foarte mult. Aș dori ca în primul rând să mulțumesc tuturor colegilor care s-au ocupat de această rezoluție. care se asigură că există un respect universal al drepturilor omului. Iar Uniunea Europeană trebuie să fie un motor principal uh, în ceea ce privește egalitatea și combaterea discriminării pe motive de orientare sexuală. Însă, comunitatea LGBTI nu este în siguranță în Uganda. Situația este gravisimă, iar uh, ceea ce se discută acum, uh, introducerea pedepsei cu moartea pentru uh, anumite acte sexuale, este total inacceptabilă. Mă bucur că că s-a făcut declarația că această nouă inițiativă legislativă nu va fi pusă în aplicare. Considerăm că acesta este un angajament, dar asistăm la retorică homofobă și la crime împotriva persoanelor uh, homosexuale. Trebuie să ne asigurăm că combaterea discriminării uh, este pusă în aplicare în Uganda și că asistența financiară vine însoțită de anumite condiții. Trebuie însă să intrăm în dialog cu guvernul și cu societatea civilă, fiindcă noi uh, ce ne dorim este să avem o situație mai bună pentru comunitatea LGBT, uh, LGBTI. Și vă rog pe toți să votați pentru această rezoluție, fiindcă Aici este vorba despre sprijinirea drepturilor omului și a principiilor statului de drept. Mulțumesc. Mai departe, la grupurile politice, din partea PPE, doamna Walsh, un minut. Este inacceptabil ca orientarea sexuală să fie în continuare utilizată ca o justificare pentru încălcări grave ale drepturilor omului în lume. Drepturile LGBTI sunt drepturi ale omului și asistăm în Uganda, în Indonezia și nu numai uh, de, la acțiuni inacceptabile care subminează niște principii fundamentale ale drepturilor omului înscrise în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Parlamentul European are obligația de a reacționa la încălcările drepturilor omului, după cum avem obligația de a ne asigura că acționează și celelalte instituții. Este deosebit de important să cerem noi comisii și Consiliului, în concordanță cu normele LGBTI, să îi avem în, în vedere pe membrii acestei comunități uh, în Uganda, în Indonezia, să existe un dialog cu guvernul în așa fel încât să fie combătută homofobia și schimbate legile care vin împotriva acestor comunități. Comunitățile acestea trebuie protejate de violență, căci, doamnelor și domnilor, noi trebuie să fim fruntași. Eu sunt membru al acestei comunități LGBTI și au fost uh, uciși chiar în Irlanda trei homosexuali și uh, o persoană transgender. Dacă se întâmplă asta la noi și îi protejăm apoi pe cetățeni, să o facem și în Uganda. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru SND, domnul Agus Saliba. Persoanii LGBTI Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Drepturile persoanelor din comunitatea LGBTI nu sunt respectate peste tot în lume. Uganda nu este o excepție. Membrii comunității LGBTI continuă să facă obiectul unor atacuri brutale. Aceste persoane au dreptul la protecție egală, au drepturi egale ca toată lumea. Așadar, orice formă de violență îndreptată împotriva persoanelor LGBTI este motivată de ură și prejudi, pre prejudecăți. Trebuie să schimbăm mentalitățile și să luptăm împotriva unor astfel de crime. Să avem curajul de a aborda problemele acestea peste tot în uh, societățile din întreaga lume. Trebuie așadar să ne ridicăm în apărarea acestei comunități la nivel internațional și să-i apărăm pe acești oameni împotriva oricărei forme de discriminare, asigurându-ne că orice om, indiferent de orientarea sa sexuală sau de identitatea sa de gen, are dreptul de a fi, în ochii legii, egal cu ceilalți. Multe legi progresiste s-au introdus, uh, uh au fost adoptate în Europa, de exemplu, legile privind căsătoriile între persoanele de același sex, trebuie să continuăm să susținem aceste valori. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Rodriguez Ramos pentru un minut. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Ne mai amintim uh, de dezbatele din 2014 când în Uganda s-a introdus o lege prin care homosexualitatea era pedepsită cu pedepsa cu moartea și nu mai. Uh, presiunea comunității internaționale a făcut uh, să fie uh, abrogată această lege. Dar homosexualitatea se, pedepsa, se pedepsește cu pedepse dure și este prevăzut, sunt prevăzute aceste pedepse în codul penal. Este foarte grea viața comunității LGBTI în Uganda, fiindcă nu are acces la servicii de bază, cum ar fi servicii medicale, de învățământ și așa mai departe. Și acum uh, s-a um, făcut o declarație că s-ar putea uh, înăspri această lege împotriva homosexualității cu pedepse mai grele, cum ar fi pedepsa cu moartea. Ne bucurăm că nu se, întâmplă, că nu se va întâmpla acest lucru, dar această rezoluție dă un mesaj foarte clar. Nu putem să acceptăm să, că se fac pași înapoi în ceea ce privește libertatea și drepturile comunității LGBTI în Uganda. Trebuie să se facă numai pași înainte și să se eh, dezincrimineze homosexualitatea, fiindcă orientarea sexuală nu este un, eh, o infracțiune, un delict, ci un drept. Eh, vorbitoarea este întreruptă, domnul președinte. Mulțumesc foarte mult din partea verzilor, domnul Anderson. Un minut. Mulțumesc. La începutul lui octombrie, Brian Vassava, în vârstă de 28 de ani, a fost ucis cu brutalitate pentru că era homosexual. A fost înjunghiat de 10 ori în cap. Crima aceasta s-a petrecut într-un moment în care guvernul Ugandei anunțase pedepsa capitală pentru homosexualitate. De ani de zile, homosexualii se tem pentru viața lor în Uganda. Sunt publicate în ziar numele lor. Există o urmărire și o hăituire a acestora, ceea ce trebuie să se sfârșească. Faptul că s-a discutat doar despre pedapsa capitală deja aduce daune publice acestei comunități și trebuie să fie un lucru criticat aspru. Toți oamenii trebuie să aibă dreptul să iubească pe cine vor să trăiască în libertate. Uniunea Europeană oferă 587 de milioane de euro ajutor pentru dezvoltare Ugandei și doar din acest motiv, de exemplu, avem uh, o răspundere față de ce se întâmplă acolo. În 70 de state în lume, homosexualitatea este incriminată. În nouă din acestea există pedeapsa capitală. Haideți, deci, împreună să facem totul pentru ca aceste acțiuni să cunoască sfârșitul. Haideți să dăm libertate în lume comunității LGBTI. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum, în numele grupului ECR, doamna Canco. The floor. Uh, Două țări africane uh, incriminează relațiile sexuale homosexuale. Este o statistică cumplită și în, dureroasă. Toată viața mea m-am luptat împotriva intoleranței și discriminării. Când eram copil, nici nu-mi închipuiam cum ar fi viața mea dacă nu aș fi fost heterosexuală. Am auzit multe vorbindu-se despre Uh, persoanele homosexuale ca fiind denumite uh, persoane murdare. Și în experiența mea am constatat că pentru a uh, schimba convingeri și mentalități cu adevărat nu e suficient să condamn cu vorbe, ci trebuie să promovezi programe de educație și un dialog în comunitatea respectivă pentru a obține rezultate concrete și durabile. Trebuie să ducem la crearea de încredere între oameni și ONG-uri care se ocupă de protejarea comunității LGBTI în aceste țări. Forțele de poliție și sistemul politic din aceste țări trebuie să pună capăt acestei situații deplorabile și trebuie să ne folosim de toate posibilitățile la îndemâna noastră pentru a promova educația și buna înțelegere, pentru că toată lumea are dreptul de a fi liber și de a trăi și a iubi fără să se teamă. Mulțumesc foarte mult! Doamna Rodriguez Palop, un minut în Uganda, la... Mulțumesc. În Uganda, relațiile homosexuale sunt pedepsite cu închisoare pe viață, fiindcă se opun uh, ordinii firești, o mm, uh, formulare din evul mediu care a adus uh, moartea multor persoane din întreaga lume. Iar acum uh, ministrul de etică și integritate vrea să-i omoare, chiar dacă în 2014 Curtea Constituțională uh, a respins această intenție. Iar aceasta este influența bisericii și a crucedei, cruciadei sale împotriva răului sprijinită de stat. Nu trebuie să dăm noi lecții aici, fiindcă lobby-ul religios stă bine la el acasă în multe parlamente, chiar și în acest parlament. Iar ieri am avut o dezbatere privind o directivă împotriva discriminării care de 10 ani e blocată la Consiliu. Aici avem și o extremă dreaptă, homofobă și tra- transfobă. Nu se vorbește despre uh, oprirea asistenței financiare către Uganda, pentru că e pedepsim tot pe oameni. Noi trebuie să punem capăt, fără drept de apel, acestor inițiative, dar pentru a fi credibil trebuie să protejăm comunitatea LGBTI și să ne asigurăm că toate statele o oferă azil și refugiu persoanelor care sunt persecutate pentru orientarea sexuală. Uh, dar o facem? La asta trebuie să ne întreb, de asta trebuie să ne întrebăm când vorbim despre Uganda. Vă mulțumesc, mulțumesc. Am terminat cu vorbitorii din partea grupurilor politice și dau cuvântul domnului Bull din partea neafiliatului un minut. Discriminarea față de oricine pe motive de orientare sexuală este un lucru abominabil. Sunt uh, peste jumătate de milion de cetățeni LGBTI în Uganda și totuși homosexualitatea este în continuare ilegală. Căsătoria între persoane de același sex este interzisă prin lege, oamenii nu se pot exprima liber, sunt oprimați, iar din punct de vedere social sunt încarcerați, iar apoi există și atacuri violente. Dar, din păcate, uh, lucrurile se mișcă rapid în Uganda uh, în sensul rău al cuvântului. În 2007, în urma unui sondaj de opinie, s-a arătat că majoritatea considerau că ar trebui ca uh, homosexualitatea să fie incriminată. Câțiva ani mai târziu uh, a existat totuși o scădere. Deci există totuși o schimbare socială. Dar de ce Uniunea Europeană se bagă încă o dată în treburile de stat ale uh, unei țări în care sunt alegeri democratice. Nu astfel îi ajutăm pe cei din Uganda, nu prin cuvinte goale din această instituție. Poate ne fac ele să ne simțim noi bine, dar sunt fără niciun impact asupra comunității persecutate din uh, Uganda. Uganda în sine este o țară care trebuie să se reformeze și trebuie să permită persoanelor LGBTI să trăiască și să iubească pe cine vor în pace. Mulțumim foarte mult! Dau cuvântul doamnei Gonzales un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Africa are nevoie de noi, Uganda are nevoie de noi, dar cooperarea pentru dezvoltare și asistența umanitară trebuie să fie însoțite de niște cerințe și exigențe clare în ceea ce privește demnitatea tuturor oamenilor. Și comunitatea LGBTI intră aici. Radicarea sărăciei, combaterea discriminării și a inegalității fără să lași pe nimeni în urmă este un element fundamental care se stipulează în Tratatul Uniunii Europene acțiunea externă trebuie să se bazeze pe principiul universalității și uh, a indivizibilității de-a drepturilor uh, umane. Iar acum oferim un ajutor semnificativ uh, Africii, ca o treime din buget trebuie să garantăm noi, Parlamentul European, că acest buget se aplică respectând uh, și comunitatea uh, LGBTI și emancipându-i. Și acordul de la Cotonou stipulează același lucru, că dacă nu se respectă drepturile omului, se poate pune capăt acestui acord. Iată de ce noi trebuie să fim uh, paznicul acestor de drepturi. Pentru că dacă apărăm drepturile uh, omului, înseamnă că apărăm și drepturile mm, comunității LGBTI. Indiscutabil. Mulțumesc foarte mult. Domnul Benion, un minut Uganda este o țară în care drepturile omului ale comunității LGBTI au fost uh, uh, anulate prin legislație cu multă vreme în urmă. Această comunitate are o istorie dureroasă de a fi uh, redusă la tăcere de guvern și poliție. Noul, noi, noul, noul plan al guvernului este acela de a permite uciderea persoanelor gay. Nu doar uh, pentru activitățile acestora, ci simpla diseminarea informațiilor cu privire la această comunitate este incriminată. Violențe, așa cum am văzut, și chiar execuții. Comunitatea internațională nu poate permite așa ceva. Trebuie să reamintim Ugandei că dreptul la exprimarea sexualității proprii și libertatea de a nu fi discriminat se regăsesc printre drepturile fundamentale ale omului și sunt garantate prin legislația în materie. Mai mult, guvernul ugandez are, drept, are obligația în baza acordului de la Cotonou să promoveze respectarea drepturilor omului. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Cunca, pentru un minut. Tak, herr talman. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu cinci ani, mulți dintre noi am răsuflat ușurați în momentul în care Uganda și-a retras propunerea cum că ar introduce pedepsa capitală pentru acte homosexuale. Dar acum a fost depus un nou act legislativ și de data aceasta trebuie să acționăm foarte hotărât Ajutorul UE pentru dezvoltare înspre Uganda în perioada 2014-2020 este foarte important și reprezintă 578 de milioane de euro. Este o sumă impresionantă. Dar acești bani vin cu niște condiții. Sunt declarații clare în acordul care există între noi și Uganda cu privire la respectarea drepturilor omului. De aceea noi, verzii, cerem ca Uniunea Europeană să aibă o poziție clară față de evoluțiile din Uganda. Căci a existat o erodare a drepturilor omului și acum toate acestea trebuie să se oprească. Mulțumesc, doamna Dali, un minut. Mulțumesc domnule președinte și eu bineînțeles că mă opun pedepsei capitale e clar dar uh, faptul că s ar uh, da pedepsa capitală pentru pedepsa de a iubi este îngrozitor. Incriminarea homosexualității în orice formă nu face decât să legitimizeze, legitimizeze ura uh, homofobă și uh, dă pedepse cu moartea de fapt multor oameni. Uh, eu cred că trebuie să fim solidari față de victime, uh, victime din comunitatea LGBTI în uh, Uganda. Dar mi se pare îngrozitor că, s-a, uh, că în această rezoluție se, uh, se laudă pe sine Uniunea Europeană ca și cum noi am fi extraordinari și am fi un exemplu pentru toată lumea acte îngrozitoare de discriminare împotriva comunității LGBTI se găsesc chiar și, uh, și mai aproape de noi, pentru că um, prejudecățile și ura cresc și la noi acasă, fără ca Uniunea Europeană să facă prea multe pe a le opri. Solidaritatea nu începe doar uh, de la graniță încolo, trebuie să înceapă acasă. Mulțumesc. Domnul Dans are cuvântul un minut. Mulțumesc. Este umilitor pentru mine să știu că, că o căsătoria cu bărbatul pe care îl iubesc nu este legală în 70 de țări din întreaga lume. Dar măcar știu că viața mea nu este în pericol atunci când mă plim pe străzile Uniunii Europene, în majoritatea cazurilor. Cuvintele au consecințe, iar ministrul Simon Lokodo, așa numitul ministru al eticii din Uganda, ar trebui să ar trebui să-i fie rușine. Pentru că Mm, utilizarea persoanelor din comunitatea LGBTI ca țapi spășitori este un lucru rușinos. Mă alătur tuturor celor care în Uganda și în întreaga lume suferă de pe urma discriminării. Nu ei sunt problema, ci eșecurile guvernelor care îi folosesc ca țapii sășitori. Uh, aceste persoane se bucură de solidaritatea noastră și îi îndemn să fie puternici în continuare și să stea Uh, drepți pentru că împreună uh, împărtășim aceeași luptă, suntem alături de ei în combaterea acelor legi colonialiste. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am încheiat lista intervențiilor. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Avem șase înscrieri la cuvânt. Domnul Pospesil, un minut pane předsedající domnule președinte aș vrea să mulțumesc autorilor acestei rezoluții. Mulțumesc tuturor celor care au vorbit. Vorbim cu un singur glas aici la Parlamentul European. Refuzăm realitatea politică din Uganda. S-a discutat despre o lege absolut scandaloasă Ține de dumneavoastră, domnule comisar, sau de viitoarea comisie să faceți ceva. Nu putem să trimitem bani unor țări în care comunitatea LGBTI este hărțuită în acest mod. Trebuie să fie cu un impact asupra ajutorului de dezvoltare oferit Ugandei. Am auzit că acest ajutor nu vine cu sume mici. Trimitem bani unei țări în care se discută chiar despre a pedepsi cu moartea homosexualitatea. Oamenii din comunitatea aceasta sunt tratați într-un mod scandalos, după cum este scandalos și că noi trimitem bani unei asemenea țări. Comisia Europeană trebuie să-și schimbe politica față de Uganda. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Lopez Aguilar. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Mimița. În Strasburg se dezbat încălcările dreptului, dreptului omului și iată că suntem uh, în unanimitate, ceea ce este rar, fiindcă cei care suntem aici suntem împotriva uh, pedepsei cu moarte, împotriva discriminării, împotriva încălcărilor drepturilor omului. Iar uh, toate acestea se amestecă în acest caz aberant de incriminare a homosexualității cu, cu amenințarea pedepse cu moartea. Africa este prioritatea principal, prioritatea noastră în politica exterioară. Și, bineînțeles, asistența pentru dezvoltare este partea leului, dar diplomația europeană trebuie să se folosească 100% pentru a înlătura, pentru a pune capăt acestor uh, încălcări ale drepturilor omului uh, și uh, de asta cerem ca acordul de la Cotonou să fie aplicat pentru a, pentru a fi uh, incompatibil, pentru, dacă, pentru că dacă o țară nu respectă drepturile fundamentale, atunci să fie exclusă această țară de la asistența pentru dezvoltare, fiindcă asistența uh, umanitară trebuie să aibă, uh, nu trebuie să tolereze asemenea abuzuri. Mulțumesc, doamna Gibson, un minut. Thank you. Mulțumesc. Aș vrea să adresez o întrebare, nu numai pentru colegii mei, ci și pentru cei care ne ascultă. Ce vă dă dreptul, orice drept, de a trăi, de a iubi, de a munci, de a, dreptul la libertate, la sănătate, ce vă dă drepturile pe care le aveți? Ce anume dă aceste drepturi oricui? Orice guvern, orice religie, oricine, cine dă poate să dea dreptul de a, de a uh, șterge aceste drepturi cuiva? voi semna pentru această rezoluție, voi uh, vota în favoarea sa și voi continua să lupt în această direcție în țara mea și în zona pe care o reprezint. Eu spun așa, nu, nimeni nu are dreptul de a le lua persoanelor LGBTI drepturile fundamentale ale omului, nici în Uganda, nici nicăieri în altă parte a lumii și în această luptă îi îndemn pe toți să mi se alăture și în Uganda, și în Europa, și în toate țările din lume. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Polceac, un minut. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já se připojuji. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei. Atacurile brutale asupra unor oameni doar pentru că ei sunt un pic diferiți, sunt inacceptabile. E inacceptabil modul în care acționează guvernul din Uganda. Se încearcă acum schimbarea legii în așa fel încât să se introducă pedeapsa capitală pentru persoane care sunt pur și simplu diferite, ceea ce este inacceptabil în secolul nostru. Este un pas înapoi înspre evul mediu. Cred că vocea noastră trebuie să se facă auzită și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Pospișil. Poziția noastră trebuie să se reflecte și în politica pe care o avem, în ajutorul pentru dezvoltare. Trebuie să ne ridicăm vocea pentru a apăra drepturile omului. Iar în ceea ce privește Republica Cehă, în anii 60, homosexualitatea era ilegală acolo, dar de atunci lucrurile s-au schimbat și cred că la fel se va petrece și în Uganda. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Ciuhodaru, un minut. Mulțumesc, domnule președinte

Mulțumesc foarte mult. Are uh, acum cuvântul. Doamna Marșava, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucură faptul că Parlamentul European a elaborat o rezoluție puternică împotriva adoptării legislației prin care s-ar introduce pedepsa capitală în Uganda pe motive de orientare sexuală diferită. Și acum e rândul Comisiei. Comisia trebuie să-și asume atitudinea pe care au descris-o antevorbitorii. Pedapsa capitală pentru homosexualitate este inacceptabilă. Nu vorbim nici de uh, furt, nici de cu atât mai puțin crimă. Pedapsa împotriva unei orientări sexuale se îndreaptă împotriva oricărei reguli pe care noi o putem susține. Uh, sunt uh, profund împotriva oricărei forme de discriminare și mă bucur foarte mult că Parlamentul European a adoptat o poziție fermă Trebuie să le transmitem celor din comunitatea LGBTI din Uganda că suntem alături de ei și că nu acceptăm să fie pedepsiți pentru felul în care s-au născut. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am încheiat uh, procesul Catch the Eye și acum îi dau cuvântul din numele Comisiei domnului Mimița. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Suntem perfect conștienți că oamenii LGBTI din Uganda de mulți ani se confruntă cu discriminarea și violența, inclusiv crime pe bază de ură. Ultimele comentarii personale exprimate de ministrul de stat uh, cu privire la posibilitatea de a veni cu o nouă lege antihomosexualitate în Parlamentul ugandez vine chiar și cu posibilitatea de a introduce pedeapsa capitală pentru aceștia. Este un exemplu trist al unei realități dure. Reacțiile guvernului au transmis Uniunii Europene prin canale diplomatice și prin ambasadori informații care au confirmat fără ezitare că nu se pregătește o asemenea legislație. Prin urmare, ar trebui să privim cu îngrijorare comentariul personal, dar să nu-l considerăm o poziție oficială a guvernului din Uganda. Totodată este foarte clar că o declarație publică venită din partea unui membru de cabinet din guvernul Ugandei ar putea să genereze niște reacții regretabile și alte ostilități sau violențe față de comunitatea LGBTI din Uganda. Uniunea Europeană încurajează statele să ia toate măsurile necesare, inclusiv la nivel uh, legislativ și administrativ, pentru a se asigura că orientarea sexuală, identitatea de gen sau caracteristicile sexuale nu vor face obiectul incriminării penale, mai ales când e vorba de execuții. Uniunea Europeană se opune profund acestor acțiuni. Discriminarea comunității LGBTI subminează cele mai simple drepturi ale omului, înscrise în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Și pot să vă garantez că toate serviciile noastre, în special delegația noastră la Kampala, urmărește îndeaproape situația. Vom transmite mesajele noastre prin toate canalele, inclusiv uh, prin declarația Parlamentului European, la nivelurile potrivite. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Am primit Am primit uh, moțiunea de rezoluție. Următorul subiect uh, este despre Egipt, dar înainte de a începe discuția, aș dori să vă spun că pentru a cere cuvântul, ori prin Catch the Eye, ori la cartonașul albastru, puteți să vă anunțați la cuvânt prin sistemul tradițional sau prin sistemul electronic. Deci, uh, vă rog frumos să aveți cartela de vot pregătită pentru asta. Dacă vreți să vă anunțați la Catch the Eye, Puteți să începeți înregistrare deja acum, nu trebuie să așteptați până la sfârșitul discuției. Și are cuvântul două minute doamna Neumann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, dragi colegi, în septembrie mii de oameni au ieșit în stradă în Egipt au ieșit în stradă pretutindeni în țară, luptând împotriva corupției, spunând că sunt bani care sunt luați de la cetățeni și risipiți și că lucrurile avansează foarte încet cu toate construcțiile de străzi, de școli și așa mai departe. 4300 de oameni au fost arestați cu acel prilej, între care mulți copii, sute de oameni dispăruți. Activiștii ai drepturilor omului sunt luați în vizor. Serviciile de messenger sunt uh, supravegheate. Mesajul este foarte clar. Nu se tolerează critică la adresa guvernului. Activiștii pentru drepturile omului mai vorbesc despre violență doar dacă se află în exil. Și ce face Uniunea Europeană? Tace. Transmite ajutor de guvernare și uh, exportă în continuare arme și tehnici de supraveghere. Săptămâna aceasta sunt pentru prima dată raportoare și pot să vă spun că n-a fost ușor să negociez această rezoluție, pentru că trebuie să ne um, concentrăm pe niște consecințe comune. În cele din urmă am ajuns la un acord și sunt foarte mândră de asta cu raportorii mei din umbră și spunem cu toții foarte clar, da, Egiptul este un partener al Uniunii Europene, dar nu vrem să mai fim compli- complici ai acestui guvern. Deci, gata cu business uh, as usual, gata cu uh, Uh, acțiunile de încarcerare a protestanților, protestatarilor, mă scuzați, să nu se mai facă spionaj la nivel guvernamental. Nu se poate ca noi în Europa să și câștigăm bani din asta. Nu mai putem să scriem un cec în alb guvernului, ci să verificăm ajutorul bugetar și să consolidăm societatea civilă. Și un mesaj către comisie să treacă la fapte concrete, nu doar la declarații. Dragi colegi, mă așteaptă valiza afară, zbor imediat în Egipt și aș vrea să iau cu mine această rezoluție, pentru că eu știu că le dă oamenilor de acolo multă speranță. Unora da, le dă și dureri de cap, dar cine calcă în picioare drepturile cetățenilor săi trebuie să se aștepte la consecințe. Deci haide să transmitem astăzi împreună acest semnal cu toată claritatea, un semnal înspre Egipt. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnul Urban Crespo, un și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, iată, vorbim despre Egipt. De ce? Pentru că se reprimă brutal uh, anumite categorii sociale și la uh, ONU uh, aveau reuniuni la nivel înalt, uh, dar tot atunci mii de persoane erau aruncate în închisoare, unele au chiar dispărut, altele au suferit tortură. Uniunea Europeană îți face că nu vede, în timp ce statele membre uh, vând uh, echipament militar care se folosește mai apoi pentru reprimarea mișcării populare egiptiene. Nu e vorba că Uniunea Europeană protejează, să, să protejeze drepturile omului în uh, Egipt. Nu vă cerem atât de multe. Vă spunem doar că Uniunea Europeană nici măcar uh, că nu mai poate să să um, să mai pretindă că această dictatură este normală. Iată de ce avem nevoie de uh, de ce com, com solicităm comisiei ca asistența să fie numai pentru pentru um, comunitatea civilă um, și uh, singura cooperare trebuie să fie doar pentru societatea civilă, nu, nu la nivel de armament și în cele din urmă solicităm uh, luarea de măsuri și încetarea cooperării cu o dictatură, pentru ca vorbele noastre să nu fie vorbe goale, să nu mai vorbim încă o dată în plen despre Egipt. Trebuie să se ia măsuri și trebuie să se respecte drepturile omului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Austrevicius, un minut. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, evenimentele recente din Egipt au arătat cât de puțin spațiu pentru libertatea de exprimare și dreptul la adunare pașnică a rămas în această țară. Am asistat la o utilizare disproporționată a forței împotriva protestatarilor, la un comportament ilegal împotriva apărătorilor drepturilor omului și la restricții ale, restricționări ale activităților organizațiilor societății civile. Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este că uh, conducerea Egiptului se folosește din ce în ce mai mult de combaterea terorismului ca de un instrument de politică internă pentru a pune capăt criticii publice și pentru a-și reduce la tăcere oponenții politici. Dialogul dintre conducerea țării și societate este posibil numai dacă conducerea răspunde așteptărilor cetățenilor și demarează reforme în diferite sectoare, reforme atât de necesare în Egipt. Cât privește Uniunea Europeană, trebuie să acordăm mai multă atenție alături de sprijinul financiar acordat uh, apărătorilor drepturilor omului din Egipt și ONG-urilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și acum cuvântul pentru un minut și jumătate doamnei Arena. Din 20 septembrie anul trecut uh, au loc manifestații în întregul Egipt, în toate orașele din această țară. Autoritățile egiptene au arestat arbitrar peste 4.000 de persoane, dintre care jurnaliști, avocați, apărători ai drepturilor omului care se află astăzi în închisoare acuzați de, cu acuzații grele, printre care și acuzații de terorism. Persoanele arestate nu au acces la un avocat, nu au nici posibilitatea de a-și vedea familiile. Sunt unii dintre ei torturați și lipsiți de uh, ajutor de sănătate. Aceste acțiuni se înscriu într-o o acțiune de reprimare mai amplă din Egipt, în care drepturile omului sunt călcate în picioare, printre acestea dreptul la liberă exprimare și dreptul la manifestare. Parlamentul European face un îndemn, adresează un îndemn autorităților egiptene de a îi uh, lăsa în libertate pe uh, apărătorii drepturilor omului. Asma Bes, Esra Badel Fattah și alții, alături de alți uh, mii de oameni care se află astăzi în închisoare a, facem un apel ca Egiptul să asigure o tranziție democratică în această țară și uh, chemăm Uniunea să-și întrerupă complet relațiile cu Egiptul atâta vreme cât nu se respectă drepturile omului. Asta presupune o reorientare a bugetului de către Comisie pentru consolidarea societății civile, dar asta înseamnă în același timp că Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să înceteze acordarea de licențe de, a, de comerț cu arme uh, pentru această țară care le folosește împotriva propriei societăți civile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dehovski, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros că am avut posibilitatea să cooperez și să pregătesc uh, această rezoluție. Cere Egiptului să fie mai deschis față de lume. Criticile pe care le-am uh, auzit la adresa liderilor uh, egipteni nu sunt unele destructive. Subliniem doar ce nu este corect în Egipt. Noi am făcut o treabă bună. Nu putem spune că tot ajutorul nostru a ajuns pe mâna teroriștilor. Banii Uniunii Europene au ajutat la construirea de spitale, au îmbunătățit serviciile de sănătate. Dar, în același timp, trebuie să purtăm un dialog deschis cu guvernul egiptean despre drepturile omului. Egipt nu respectă cerințele internaționale, de exemplu când vine vorba de aplicarea unor proceduri corecte, Uh, sau de protecție juridică a celor vulnerabili. În Egipt, drepturile omului sunt uh, nerespectate în mod sistematic. Am văzut ce s-a întâmplat în timpul demonstrațiilor. Sunt oameni care pur și simplu au dispărut și Egiptul nu a spus unde. Vrem ca Egiptul să ne ofere răspunsuri clare la întrebările noastre. După cum trebuie să și căutăm cetățeni europeni care au dispărut în Egipt, pentru că deocamdată n-am primit declarații sau explicații din partea Egiptului despre unde se află acești oameni. Da, trebuie să ne schimbăm politica față de Egipt și da, trebuie să susținem societatea civilă. Totodată, trebuie să fim deosebit de stricți în anumite domenii, de exemplu în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și dreptul la liberă exprimare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Trecem mai departe. Avem vorbitorii de la grupurile politice. Pentru PP, domnul Kelly, două minute. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte am mai uh, cunoscut această situație, nu este nouă și uh, sunt convins că vă amintiți, poate cel puțin uh, membrii din țara mea, vă amintiți despre raportul pe care l-am avut deja în Parlament și care a primit mult sprijin. Este vorba despre un băiat, un tânăr care a fost uh, închis în Egipt, uh, Ibrahim Helava, fără proces, fără un proces corect, iar după raportul nostru de atunci, el a fost eliberat. Iar acum s-a întors în Irlanda. Și nu le mai face probleme egiptenilor. Și încă un caz. 4300 de persoane au fost aruncate în închisoare în ultimele săptămâni fără proces, mulți au dispărut fără urmă. Și peste 100 uh, de tineri sunt în închisoare între aceste 4300 de persoane. Iată de ce trebuie să facem presiuni asupra autorităților uh, egiptene. Trebuie să îi facem să ne asculte și să le cerem să îi libereze pe acești oameni. Bineînțeles, înțeleg că există riscul terorismului în Egipt și trebuie să îi ajutăm să treacă, de, să depășească aceste vremuri grele. Dar, în, oricum, noi trebuie să ne asigurăm că drepturile omului sunt respectate. Și mai ales ca uh, creștin și ca membru al grupului PPE, Vreau să vă spun că trebuie să ne asigurăm că îi sprijinim pe creștinii din Egipt. Și dacă uh, și cred că noi putem să le acordăm uh, astfel de sprijin pentru viitor. Mulțumesc din partea de doamna Santos are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, acum are loc toamna Uh, popoarelor. Și iată și Egiptul uh, se alătură acestui fenomen uh, corupție, proteste și reprimarea acestor proteste, detențiile arbitrare a peste 4300 de persoane după aceste proteste, proteste pașnice, iată, continuă acțiunile unui guvern autoritar care nu respectă libertatea de exprimare și de întrunire și care folosește intimidarea, care uh, Uh, judecă pe civili în, în tribunale militare. În această țară uh, dispar oamenii, oamenii sunt condamnați la moarte, chiar și copii. Și uh, tot aici principiile democrației și ale statului de drept sunt tot timpul călcate în picioare. Uniunea Europeană nu mai poate să rămână cu mâinile în sân, trebuie să sprijine societatea civilă și să folosească toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a face presiune asupra Egiptului pentru a obliga să respecte drepturile omului. Statele membre trebuie să pună în aplicare măsurile anunțate în 2013, suspendarea echipamentelor de echipamente tehnologice, militare, arme și alte bunuri care ar putea să fie folosite pentru reprimare interne, tortură. Vorbitoarea este întreruptă de domnul președinte. Mulțumesc foarte mult. Doamna von Wiese de la Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez doar un singur caz. Cazul lui Ibrahim Azeldin care este un activist al drepturilor omului, un cercetător care se specializează în dreptul la locuință în cadrul Egip- Comisiei Egiptene pentru Drepturi și Libertate. El a fost uh, arestat în, aproape, în apropierea casei sale din Cairo pe 11 iunie și de atunci familia sa nu a, nu a avut niciun contact cu această persoană. Nu se comunică familiei unde este el. Ibrahim a fost arestat. Se crede că e din cauza criticilor exprimate cu privire la politica locuințelor și cu privire la uh, planificarea urbanistică. El este al cincilea membru staff uh, din Comisia de Specialitate care este arestat din 2016 ca parte a unor acțiuni de înlăturare a activiștilor pentru drepturile omului. Vreau să spun că este doar un caz urgent din Egipt și cer autorităților egiptene să ia toate măsurile necesare pentru eliberarea în siguranță a lui Ibrahim și a multor altora care apără drepturile omului în Egipt. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. În numele verzilor are cuvântul domnul Saturi, un minut. Si, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate aș vrea să aduc un omagiu curajului extraordinar al apărătorilor drepturilor omului. Vreau să uh, exprim un gând pentru miile de deținuți politici din Egipt. Numai cifra aceasta te face să amețești și să înțelegi cât de urgent este să acționăm. Înțeleg însă că pentru comisie altele sunt urgențele din punctul de vedere al cifrelor. Este vorba de zeci și zeci de milioane de euro ajutoare bugetare care trebuie transmise Egiptului până la sfârșitul anului. Dar este vorba în acest caz de un ajutor direct acordat guvernului egiptan fără nicio condiție. Am putea numi, practic, un, asta un ajutor direct acordat acestui, acestui regim Franța vinde arme și material militar Egiptului uh, împotriva concluziilor Consiliului. Doamna Mogherini, să știți că tăcerea dumneavoastră vinovată vă face complice. Manifestațiile acest, manifestările acestea ale Uniunii Europene încalcă dreptul internațional. Cu toate acestea, avem ce să facem. Puteți să transmiteți, puteți să hotărâți uh, să transmiteți bani pentru societatea civilă, să veniți cu ajutoare țintite și mai ales, în primul rând, să impuneți un embargo asupra armelor. Mulțumesc foarte mult! Doamna Lize, pentru grupul ID. Și parla de violațiune de diritti umani în Egipt. Mulțumesc foarte mult! Este important în acest Parlament să vă reamintim că au trecut uh, patru ani aproape de la dispariția lui Giulio Regeni, în condițiile în care autoritățile egiptene încă nu ne-au spus care este adevărul care în legătură cu moartea sa. De asemenea, reacțiile naționale și internaționale, inclusiv uh, prin rezoluția din 10 martie 2013 și apoi uh, prin rezoluția din 2018 al acestui Parlament, arată că este obligația noastră să garantăm și să apărăm drepturile cetățenilor europeni dincolo de spațiul Schengen. Pentru Giulio Regeni se pune întrebarea, am făcut noi tot ce putem face? Vă reamintesc că Uniunea Europeană este principalul partener economic al Egiptului și principala sursă de finanțare externă. Asistența bilaterală acordată de Uniunea Europeană Egiptului în cadrul uh, instrumentului european de vecinătate reprezintă circa 550 de milioane de euro pentru perioada 2017-2020. Egiptul este un interlocutor important și o țară foarte importantă pentru stabilitatea din regiunea Mediteranei ținând seama de poziția sa geopolitică și de prezența uh, unei și de existența unei uh, granițe lungi uh, cu deș- în deșert care permite ușor traficul de persoane și bunuri. Este datoria Uniunii Europene să promoveze respectarea și apărarea drepturilor fundamentale și ale drepturilor persoanelor, pentru că apărarea uh, libertăților individuale și respectarea dreptului la viață și a statului la drept sunt fundamentale reprimarea, climatul tensionat și criticile internaționale ar putea să amenințe stabilitatea însăși a Egiptului și așadar a întregii uh, regiuni nord-africane și ar putea să implice și Uniunea Europeană cu consecințe dezastruoase. Inclusiv în lumina recentei reluări a dialogului între Procuratura din Cairo și Roma, Europa trebuie să încurajeze guvernul Sisi să uh, liniștească comunitatea internațională cu privire la faptul că în Egipt se respectă respectă drepturile omului, astfel încât din un astfel de efort să se deschidă posibilitatea de a înțelege care a fost adevărul uh, în legătură cu moartea cumplită a tânărului italian de care vorbeam. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului Procacini pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat și corect ca acest for să susțină apărarea drepturilor civile în Egipt. Împărtășesc așadar îndemnul acordat la respectarea diferitelor religii, în special a celei creștine în speță. Și uh, invit la o mai bună cooperare cu regimul din această țară pentru a găsi adevărul uh, pe marginea uh, morții brutale a lui Giulio Regeni. Însă nu e prima dată când mă aflu în situația de a constata că există o abordare manichean, manicheistă uh, în felul în care mm, Parlamentul acesta își exprimă pozițiile politice. Se demonizează un inamic și soluția este întotdeauna foarte simplă pentru probleme care în realitate sunt extrem de nuanțate și complexe. De aceea aș face un apel la o abordare mai justă și mai echilibrată a rezoluției doamnei Fotiga o confruntare, o abordare uh, frontală a, direct, a guvernului uh, mm, Sisi nu trebuie să reprezinte o închidere a ușilor, nu trebuie să reprezinte o închidere a, uh, a discuțiilor cu privire la ajutoarele economice, dar și pentru combaterea a, luptei islamice. Mulțumesc, domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Câți jurnaliști, câți apărători ai minorităților, studenți, reprezentanți ONG-urilor, femei, minori, sunt persecutați. Violențele guvernului egiptean este explicită și organizată. Să ne reamintim că există încă pedepsa cu moartea. Sunt multe aspecte care pot să conducă la pedepsa cu moartea în această țară. Răspunsul nu e ușor, Egiptul este un partener care rămâne important, situația este complexă, dar asta nu înseamnă că trebuie să tăcem sau să întoarcem privirile. Egiptul poate să intre, să, să cadă în uh, uh extremist, dar în același timp nu putem accepta nici să fie în mod constant, uh, să acceptăm în mod constant campanii de defăimare și discriminări. Să nu ne uităm că um, acum câțiva ani a murit Giulio Regeni. Au fost multe minciuni care uh, s-au rostit în jurul morții sale. Exportul de arme trebuie să ia sfârșit și dacă nu se respectă condițiile, finanțarea trebuie înghețată. În felul acesta vom putea fi coerenți și vom putea să facem dreptate pentru Giulio Regeni. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul pentru un minut domnului Benifei. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem aici și denunțăm încă o dată încălcarea gravă a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Egipt, care nu se uh, reduc odată cu această cultură a reprimării. Am făcut un uh, raport în aprilie privind uh, primăvara arabă. În același spirit aș spune că nu putem accepta ca țările acestea să nu accepte valorile noastre fundamentale. Există anchete judiciare împotriva unor cetățeni europeni și mă refer la cazul lui Giulio Regeni care încă nu s-a soluționat după trei ani. Uh, președintele Sisi în uh, august uh, s-a, a spus că se va implica personal. Procuratura din Cairo a luat legătura cu cea din Roma. Să vedem cât de dispuși pentru colaborare sunt sau dacă e să vorba doar de vorbe goale. E un climat de impunitate și lipsa unei anchete credibile a autorităților egiptene, faptul că Italia nu li s-a oferit documentele necesare, o anchetă credibilă și transparentă, cred că trebuie să conducă ducă la o anchetă internațională. Trebuie să se respecte solicitările procuratorii din Roma și nu ne vom opri până când nu vom face dreptate pentru Giulio Regeni. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează acum la cuvânt Etienne Ian uh, Cristof, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi, dragi colegi. 2011 a fost un punct de cotitură istoric în istoria Egiptului. Milioane și milioane de cetățeni ai Egiptului au ieșit pe stradă în speranța mai, unui plus de libertate, un, mai multe drepturi ale omului și o mai bună situație economică. Iată că la 8 ani distanță, situația din Egipt este cu totul alta. Situația libertății presei și a libertății de, exprim, de exprimare a drepturilor omului s-a înrăutățit și în același timp atmosfera de represiune uh, s-a înăsprit și ea și iată că se dovedește că al este mai aspru decât Hosni Mubarak. Iată că uh, sunt o serie de probleme, mai ales la nivel de uh, în centre de detenție, în penitenciare, unde deținuții sunt torturați uh, și chinuiți. Au existat recent o serie de demonstrații împotriva guvernului. 400 de, uh, și peste 4.000 de persoane au fost Uh, arestate în mod arbitrar și multe dintre ele sunt încă în detenție și sunt torturate. Activiștii pentru drepturile omului sunt luați la țintă de către poliție. Există și situații de dispariții, iar drepturile omului, drepturi fundamentale sunt călcate în picioare. De aceea, dragi colegi, nu putem să închidem ochii și a venit momentul ca aceste ajutoare financiare pe care le dăm uh, Egiptului să fie limitate. Aceasta este sarcina noastră și trebuie să intervenim. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult. Urmează acum la cuvânt domnul Bilan Adam. panie przewodniczący. Egipt jest kluczowym krajem dla zapewnienia Mulțumesc, domnule președinte. Egiptul este o țară esențială pentru stabilitatea din regiunea Africii de Nord și a Orientului Mijlociu și e un partener economic important pentru noi și joacă un rol important în ceea ce privește gestionarea fluxurilor de migranți. Să nu uităm că mulți uh, migranți uh, sirieni sunt în Egipt și să nu uităm de asemenea că Egiptul e un partener esențial în ceea ce privește combaterea terorismului. Iar autoritățile egiptene uh, au luptat împotriva forțelor islamiste din peninsula Sinai. Mii de oameni, să sunt nemulțumiți, au ieșit Uh, în stradă în ultimele săptămâni. Mă bucur că UE îi sprijine, însă niciodată realitatea nu e așa de simplu, de descris. Lucrurile nu sunt doar în alb sau negru. Mulți dintre cei care au uh, ieșit să manifesteze sunt uh, membri ai frăției musulmane sau legături chiar și cu ISIS. Eu cred că trebuie să facem tot posibilul să nu uităm de asemenea că anul acesta 108 de creștini din Egipt și-au pierdut viața. Acum urmează domnul Habib. Habib? Domnule Habib. When... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Când președintele Al-Sisi a devenit președintele Egiptului în 2014, avea un adevărat contract cu poporul egiptean și anume să ofere stabilitate, siguranță și prosperitate economică în schimbul unui control aproape total asupra țării. Un contract asemănător cu cel pe care UE și l-a asumat față de poporul european. Acest contract funcționează foarte bine atâta timp cât stabilitatea, securitatea și prosperitatea economică sunt viabile. Și ca și în Uniunea Europeană, lucrurile uh, s-au arătat cu claritate și în Egipt și la revolta populației, răspunsul a fost să își întărească și mai mult puterea și controlul asupra poporului. Răspunsul UE este exact același. Dorește să întărească puterea sa atunci când apare o problemă. Așa că, iată, vă avertizăm, nu o mai faceți, pentru că poate că suntem departe de Egipt la momentul acesta, dar ne apropiem foarte repede de ce se întâmplă acolo. Ascultați ce se întâmplă. Mulțumesc foarte mult. Dăm acum cuvântul doamnei Nina Gale. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată iau cuvântul în legătură cu drepturile omului în Egipt. El Sisi a promis stabilitate, prosperitate economică și stabilitate și nu s-a ținut de niciuna dintre promisiuni, ci pur și simplu a trecut la o reprimare violentă a societății civile, a presei, a societății civile și nu suntem dispuși să ne facem că nu vedem ce se întâmplă. Poate că Trump da, dar noi nu. În, în, în temeiul unui raport Amnesty International, 4300 de persoane, inclusiv femei și minori, au fost arestați afectate de la începutul protestelor din luna septembrie. Este scandalos acest lucru, motiv pentru care cer o eliberare imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor, îndeosebi Remi Shavar și Mohamed Masri. Întrebarea mea se adresa domnului comisar. Ce soluții, ce răspunsuri aveți dumneavoastră? Mulți colegi au vorbit despre cazul italianului Giulio Regenio, un cercetător de la Cambridge, care a fost dat dispărut la Cairo de îndată ce s-a apucat să facă cercetare pentru diplomat de doctorat. La 10 zile a fost găsit găsit cadavrul lui uh, și era evident că fusese torturat foarte grav. Iată că la mulți ani în distanță de atunci, al Sisi și întregul regim nu au dat încă răspunsuri. Deci ce face dumneavoastră pentru a uh, justifica milioane și miliarde de euro pe care le trimitem acestui guvern și ce propune Comisia să reducă pentru a obține totuși niște reacții din partea Egiptului? Mulțumesc! Mulțumesc, uh, distinsă colegă. Urmează domnul Cernețchi domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor egiptul este o țară foarte importantă pentru stabilitatea din acea regiune și în interesul nostru ca egiptul să fie o țară stabilizată. Dacă Egiptul ar pierde controlul, sute de mii de oameni sau chiar milioane ar uh, veni în Uniunea Europeană. Deci ar trebui să facem tot posibilul pentru a ajuta această țară. Acum, în ceea ce privește pe tinerii care au uh, ieșit uh, să manifesteze, bineînțeles că nu trebuie temnițați, trebuie să-i sprijinim și să nu uităm de asemenea că și frăția musulmană și extremiștii islamiști sunt cei care se află în spatele acestor proteste. Practic, ei sunt cei care au tras sforile din spatele scenei. Deci ar trebui să fim foarte atenți. Practic vedem că aceștia folosesc uh, tinerii de rând uh, drept carne de tun. Acum ar trebui să vorbim mai degrabă despre drepturile creștinilor care trăiesc în Egipt. O minut și jumătate, spune domnul președinte, că mai aveți. Deci ar trebui să spunem foarte clar și respicat că guvernul egiptean uh, face eforturi în ceea ce privește protecția creștinilor, însă Frații și surorilor noastre de credință sunt, din păcate, ținta multor atacuri. Deci ar trebui să-i sprijinim pentru a avea o adevărată protecție a copților din Egipt și e momentul să ne arătăm și solidaritatea față de autoritățile egiptene care totuși sunt un element important de stabilitate în acea regiune. Excuse me. Mulțumesc și vă rog să mă iertați, domnul președinte, că v-am întrerupt. Trecem mai departe la procedura spontanelor la cuvânt, catch the eye. Avem 5 înscrieri de lor la cuvânt. Încep cu domnul Irși Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să susțin acest proiect de rezoluție mai ales în ceea ce privește criticile uh, față de situația statului de drept în Egipt. Regimul al-Sisi uh, nu are nicio scuză pentru felul în care a acționat și totuși trebuie să ne gândim că drepturile omului sunt pur și simplu călcate în picioare în Egipt. Mi-aduc aminte uh, ce s-a întâmplat cu pedepsa capitală mm, și încălcarea drepturilor omului iar în ultimul timp, în ultimii cinci ani, au fost condamnate 3.000 de persoane la moarte și printre ele femei și tineri. Acesta este un semnal clar că situația în Egipt se înrăutățește și ne arată cu atât mai mult cât de dificil este să se respecte drepturile omului, care din potrivă se înrăutățesc. Mulțumesc!

domnule președinte mi se pare că e o ironie foarte tristă dacă stăm să ne gândim la cât de um, cunoscute ne sunt aceste rezoluții. Sunt luate cu copy paste din alte rezoluții care au fost adoptate acum un an de zile și totuși situația la fața locului în Egipt nu face decât să se agraveze și văd aici că avem un dublu limbaj pentru că dacă vrem să avansăm trebuie să privim înapoi și deși această rezoluție exprimă într-adevăr sprijinul Parlamentului European pentru aspirațiile poporului egiptean, European către o societate și democratică, inclusivă, prosperă, progresistă, în același timp tot UE l-a felicitat pe Al-Sisi când a ajuns la putere. Deci, într-adevăr, a fost poate primul președinte ales democratic. Pe de altă parte, fostul președinte a fost uh, uh, eliminat de la putere după o lovitură de stat, a fost ținut în pușcărie și a și murit acolo. În orice caz, și Egiptul și Arabia Saudită uh, își doresc un parteneriat mai... Dacă vrem o relație bună cu ele, trebuie un parteneriat mai solid în ceea ce privește controlul migrației. Egiptul face ceea ce face pentru că statele membre ale Uniunii Europene sunt cumva părtași în sensul că alimentează și cu sprijin și cu arme. Mulțumesc foarte mult, domnul Mick Wallace domnule președinte. Trump recent uh, a spus despre Al-Sisi că e dictatorul lui uh, preferat. Uh, Marea Britanie investește cel mai mult acolo și Franța îi dă Egiptului cele mai multe arme. Deci Franța, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii pur și simplu se uită în altă parte când Al-Sisi face ceva greșit. Să nu uităm că înainte ca acesta să preia puterea, a condus cel mai mare masacru în 2013 asupra protestatorilor pașnici. Al-Sisi este un dictator britar. Da, francezii vând arme, nu? Până la urmă. Ce se întâmplă și cu saudiții care comit genocid în uh, Yemen? Tot le vindem arme. Face ceva ONU? Nu. Și face ceva UE? Nu. Această Uniune Europeană are niște sancțiuni care sunt, de fapt, o formă de terorism împotriva cui? Venezuelei, Siriei, Iranului? Însă face afaceri cu criminali, cu ucigașii. Care, chiar ce se întâmplă cu noi? Chiar asta mă întreb. Doamna Julie Ward. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. În luna septembrie, mii de protestatari au ieșit pe stradă în Egipt, de la Cairo până uh, în Alexandria și Sirus, pentru a protesta față de uh, corupția președintelui al-Sisi. De atunci până acum, președintele a, a ascultat cum multe organizații spun că este vorba de o situație de neacceptat. Aceasta a dus la arestarea sute de persoane, peste 100 sunt copii, unei dintre ei au 11 ani, mai mulți au fost deținuți pe drumul spre școală. Arestații sunt acuzați, în primul rând, de a aparține unor grupuri teroriste, răspândirea informațiilor false, utilizarea frauduloasă a mass media. Iată, încă o dată, trebuie să reamintim guvernului egiptean că trebuie să se respecte dreptul internațional și că acesta conferă oamenilor dreptul de a se exprima pașnic, de a-și exprima opinia publică, în special și, de asemenea, pe rețelele sociale. Mulțumesc! Mulțumesc. Dezbaterea pe acest punct, pe ordinea de zi se încheie. Domnule comisar Mimița, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați europarlamentari, Uniunea Europeană are un interes foarte clar în stabilitatea pe termen lung a Egiptului și în siguranța acestuia și suntem uh, pe deplin convinși că acest lucru se poate realiza numai dacă drepturile omului sunt aplicate în totalitate și dacă sunt susținute în conformitate cu angajamentele internaționale ale țărilor, cu propria ordine de drept și cu prioritățile sale de parteneriat, care au fost convenite de comun acord împreună cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană amintește de fiecare dată nevoia ca Egiptul să îmbunătățească situația drepturilor cetățenești și politice politice, inclusiv libera exprimare, atât uh, online cât și offline. Uniunea Europeană insistă pe importanța de a respecta libertăți fundamentale, cum ar fi libera întrunire și asociere și drept dreptul uh, uh, de a avea dreptul la apărare, practic, și dreptul activiștilor pentru drepturile omului. Practic, adoptarea legislației în materie de ONG-uri care înlocuiește uh, legislația foarte uh, criticată din 2007 a fost uh, adoptată, dar ea trebuie să fie și pusă în practică astfel încât societatea civilă să poată să acționeze acționeze, să activeze în mod liber și ca toate restricțiile care afectează pe activiștii drepturilor omului să fie înlăturate, precum și toate sancțiunile. Au, au avut loc multe arestări ca urmare a um, evenimentelor din septembrie, a demonstrațiilor. De atunci, arestările au continuat și la nivelul celor care nu au participat la proteste și este cât se poate de îngrijorător să vedem că aceste arestări au vizat pe politicieni, pe activiștii pentru drepturile omului, pe juriști, pe ziariști, cei mai mulți dintre aceștia fiind uh, acuzați de terorism. Exemple importante sunt Ezra Abdel Fattah, Mohenur al-Masri, Ala Abdel Fattah, precum și Mohamed al-Bahir. Aceste evenimente au loc împotriva uh, și contravin, din păcate, um, ascensiunii economice recente și a unor revoluții recente. Iar în Europeană este cât se poate de îngrijorată în legătură cu um, denunțările unor situații de tortură, abuz, dispariții forțate, condiții precare de detenție. Deținuții trebuie să fie tratați în temeiul standardelor internaționale și categoric este nevoie ca orice forme de opresiune să um, nu existe, să, să fie trași la răspundere vinovații Eh, și la fel ca toți cetățenii și activiștii care vor să exercite dreptul de a protesta să poată face acest lucru. UE reamintește că dacă e important să se permită o diferență de opinie, o liberă exprimare și acest lucru nu poate decât să fie în beneficiul societății civile, care nu trebuie să facă obiectul unor astfel de măsuri, cum ar fi eh, interdicții de călătorie sau sequestrarea patrimoniului. Vom continua dialogul cu Egiptul în cadrul parteneriatului nostru. Vă mulțumesc! Danke, Herr Kommissar. Mulțumim și noi, domnule comisar, și dați-mi voi, stimați colegi, să vă informez că în cadrul dezbaterii au fost depuse șase propuneri de eh, rezoluții. Dezbaterea mm, pe acest subiect se încheie, iar votarea va avea loc astăzi la prânz pe acest punct de pe ordinea de zi. Ajungem cu asta, dragi colegi, la următorul punct de pe ordinea de zi și anume este vorba despre dezbaterea propusă referitor la, nou, la noua propunere pardon, de cod penal din Indonezia. Am fost uh, rugat de asemenea să vă informez că puteți să folosiți uh, cartonaș albastru, să semnalizați cu mâna pentru a vă înscrie ca să luați cuvântul și puteți să vă înscrieți de asemenea electronic dacă vreți să interveniți în procedura spontanelor la cuvânt. Nu trebuie să așteptați până la sfârșitul dezbaterii ca să faceți acest lucru. Înainte să trecem direct la uh, Catch the Eye, repet, puteți folosi în acest sens, însă neapărat aveți neapărat nevoie de uh, cartela de vot ca să vă înscrieți. Și acestea fiind zise, ajungem la dezbaterea noastră, iar autorii sunt primii care vor interveni. Începem intervenția noastră cu doamna Fotiga. Thank you, Chair. Indonesia is... Mulțumesc. Indonezia este un partener foarte important al Uniunii Europene. Este o țară care e foarte importantă și pentru țara mea de origine, pentru Polonia. și toate îngrijorările pe care le prezentăm în proiectul de rezoluție ECR sunt îngrijorări pe care le-am tot auzit în uh, cadrul dialogului uh, pe tema drepturilor omului cu Indonezia. Îi rog pe colegi să adopte amendamentul pe care l-am înaintat cu privire la Paul un vagabond care călătorea și care din greșeală a fost acuzat de trădare înaltă și a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Doar pentru că iubea cultura papuașilor. Deci chiar vă cer să uh, ridicați această problemă în numele tuturor polonezilor. Deci pentru noi e foarte important, e un cetățean polonez. Domnul Berg.

Doamna Villanueva Ruiz. En los últimos años hemos... Am văzut în ultimul timp uh, o tendință îngrijorătoare de uh, răutățirea codului penal în două sensuri. În primul rând, uh, persecutarea activiștilor politici și uh, criminalizarea, politizarea justiției. Uh, am văzut aspecte, așa cum au fost reflectate și în dezbaterea despre uh, Indonezia. Se vede cu claritate care sunt uh, dușmanii. Se vorbește de grupuri marxist-leniniste, de grupuri religioase, uh, se transformă în infracțiuni blasfemia și femeile de asemenea sunt uh, acuzate de adulter și de avort. Această țară uh, a trecut uh, prin 2008, a murit uh, fostul dictator care a omorât peste 600.000 până la 2 milioane de persoane și încă nu s-a recuperat în urma acestei tragedii. Noi, din partea Uniunii Europene, avem o poziție clară. Trebuie să se susțină valorile noastre și drepturile omului, atât în Europa cât și în lumea întreagă. De multe ori vorbim despre drepturile femeii, despre pluralism, despre libertate, dar deseori uităm uh, acest lucru atunci când vine vorba de liber schimb. Mulțumesc, uh, doamna Ceh. Thank you. Indonesia Mulțumesc. Indonezia este de multă vreme un partener de valoare al UE cu legături economice și comerciale importante. După alegeri importante eh, recente în această țară a început un nou ciclu politic cu un nou parlament și un președinte dornic să continue reformele începute acum 10 ani. Însă acest nou cod de procedură penală reprezintă un element foarte litigios în acest proces. Mii și mii de indonezieni au și pe stradă ca să protesteze și au obligat pe decidenții să amâne adoptarea acestui eh, cod penal și suntem recunoscători pentru că există timp necesar pentru consultări și mai cred că este un moment foarte bun pentru ca Parlamentul European să intervină cumva și să pondereze această dezbatere susținând cauza principiilor democratice și drepturilor omului. Această rezoluție se concentrează pe cel mai fierbinte element. Cam vreo 20 de articole sunt considerate a fi alarmante pentru că introduc discriminări împotriva femeilor, comunității LGBTI și minorităților religioase. Se incriminează sexul extraconjugal, Uh, contracepția, practic acest nou proiect de lege este un atentat la drepturile omului și a, a democrației din Indonezia. Să sperăm că autoritățile vor recunoaște rolul istoric care le revine pentru a adopta un cod penal care să slujească, să consolideze dreptul penal și nu să ducă la dezbateri periculoase în societate. Nu vă supărați, ați avut un minut, am ajuns la 1.20, suficient, o întreb pe președintele. Mai departe, următorul vorbitor, următoarea vorbitoare este doamna Marien Vind. I have a problem. Oh, uh, no, it's working. Thank you. Mulțumesc. Voi continua în limba daneză, dacă îmi permiteți. Noul cod penal din Indonezia e un cod care contravine tuturor valorilor noastre democratice și, de asemenea, calcă în picioare drepturile omului. Nu putem accepta discriminarea la adresa femeilor sau minorităților, mai ales uh, când uh, discriminarea practic apare în legislație. Deci drepturile fundamentale pur și simplu sunt date la o parte și de aceea e important ca Indonezia să asculte, să dea ascultare propunerilor uh, din rezoluția Parlamentului European. Noi nu facem decât să acționăm în mod constructiv. Sunt mai multe amendamente la această rezoluție și dorim să le reamintim autorităților din Indonezia și de prezent și de problema cetățenilor europeni care sunt uh, în închisorile din Indonezia. Deci ne opunem pedepsei cu moartea nu vrem să menționăm neapărat uh, numele anumitor persoane și cred că faptul că menționăm în mod specific două persoane, nu facem de, prin asta nu facem decât să atenuăm uh, reacția noastră. Deci mulți din, rezolu- din Indonezia vor vedea astfel că rezoluția noastră nu este de fapt decât o solicitare pentru eliberarea acestor cetățeni europeni, când pe noi de fapt ne îngrijorează problema milioanelor de indonezieni care vor trebui să uh, trăiască cu acest nou cod penal. Deci eu vreau să votăm pentru rezoluție, dar împotriva amendamentul 145. Mulțumesc. Domnul Jdehovski, Tomaș are cuvântul acum. Vážený pane předsedající, vážený pane comisar. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar. Am putea spune că în sud-estul Asiei, Indonezia este unul dintre partenerii noștri stabili o țară cu principii democratice pe care le respectă și tocmai de aceea a fost o surpriză să vedem ce s-a întâmplat cu revizuirea codului penal, un cod uh, care avea deja ceva istorie în spate și aici se includeau și anumite articole de lege dacă ținem cont de ultimele evenimente din Indonezia, ne dăm seama că practic acum se încalcă drepturile omului, principii care au fost stabile atâta timp și de aceea pot să vă spun că în ultimele luni de zile, cu schimbarea guvernului și a președintelui, dintr-o dată dezbaterile legate de codul penal au fost suspendate au început un dialog cu alte țări, inclusiv Uniunea Europeană, pentru a vedea unde se ajunge și mă bucură să văd această evoluție, mă face să mă simt mai optimist. Cred că codul penal, așa cum a fost revizuit și propusă revizuirea acum, nu va fi adoptat și sper ca Indonezia să arate încă o dată că este acel partener stabil, o țară democratică, așa cum noi credeam că este care se bazează pe principii democratice și care nu va veni cu noi uh, idei uh, extremiste, cum ar fi, de exemplu, pedepsa capitală. Infracțiuni care au de-a face cu uh, minoritățile religioase sau sexuale. Sper să nu se întâmple așa ceva. Am avut multe dezbateri cu politicieni din Indonezia și cred că există o anumită deschidere. Sper să putem dialoga și să ne asigurăm că situația actuală nu se va repeta niciodată. Am avut exact două minute, domnule președinte. Mulțumesc. După autorii rezoluției, trecem acum la oratorii din partea grupurilor politice. Domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Indonezia este cea de-a patra țară ca populație din lume. Are 236-265 de milioane de oameni, cu o diversitate enormă în ceea ce privește etniile, religiile, limbile, culturile de acolo. E o țară care în același timp face progrese foarte bune și e o țară cu care am putea avea un parteneriat și mai strâns pe viitor și ca membru al delegației ASEAN și al Comisiei pentru Comerț Internațional, eu sper ca în următorii cinci ani să ajungem eventual la încheierea unui acord de liber schimb cu Indonezia. E momentul potrivit să avem această discuție, deoarece trebuie să ne dăm seama totuși care e efectul rezoluțiilor noastre de urgență. Deci venim la țang, deoarece acest cod penal care ridică probleme trece acum prin procesul de ratificare. S-a spus că au avut loc, s-a spus bineînțeles că au avut loc uh, demonstrații care au fost permise deoarece democrația totuși e funcțională în Indonezia și președintele a amânat ratificarea. Deci tocmai de aceea momentul este atât de potrivit să spunem ce anume ne deranjează și ce anume nu respectă uh, dreptul internațional. Mă gândesc la drepturile femeilor, ale minorităților religioase, ale persoanelor din categoria LGBTI sau la anumite ideologii politice, sănătatea reproductivă sau pedapsa cu moartea. E bine, mai ales că acum vom avea o nouă comisie europeană și ar fi bine să trimitem o delegație în Indonezia pentru a discuta despre aceste probleme. Eu însumi, în calitate de raportor la un dosar asemănător, am participat la o delegație enormă uh, cu Indonezia anul trecut. Deci ar fi foarte bine să ne întâlnim cu omologii noștri pentru a avea o relație cât mai strânsă și pentru a soluționa aceste probleme. Mulțumesc foarte mult. Am ajuns acum la domnul Ciuhodaru. Vă rog. Președinte, văd că învățați numele meu. Uh,

Domnul Mohamed are cuvântul acum. Eu. că vorbesc în legătură cu aceste subiecte pentru că este uh, o problemă fundamentală aceea drepturilor omului în întreaga lume și mai ales rolul pe care noi îl putem juca noi Parlamentul European. În urmă cu câteva săptămâni, domnule vicepreședinte, unii dintre noi am, am uh, sărbătorit pe treptele Parlamentului din Bruxelles ziua avortului sigur, ziua internațională a unui avort sigur și am recunoscut astfel dreptul pe care l-au femeile de a uh, face ce consideră cu trupurile lor. Însă, din păcate, noul cod penal din Indonezia reprezintă, iată, un alt pas înapoi în acest parcurs Human Rights Watch a spus că acest proiect de cod penal nu este doar dăunător femeilor, minorităților și minorităților de gen, ci pentru tot poporul indonezian. Vorbim și suntem auziți când vorbim, domnule președinte, și deci ar trebui ca în continuare să luptăm pentru egalitate. Să fie foarte clar, egalitatea de gen nu se poate realiza dacă numai jumătate din populație are dreptul de a hotărâ ce face cu propriul corp. Egalitatea de gen este nucleul drepturilor omului și, domnule uh, președinte, trebuie, vicepreședinte, trebuie să luptăm pentru aceste drepturi. Mulțumesc! Urmează doamna Alice Cunche. Herr Talman. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea făcută de guvernul indonezian în legătură cu codul penal ne arată că practic vor o politică care să încalce drepturile omului. E o lege care ar reduce mult din drepturile femeilor și ale minorităților religioase. Se restrânge, se reduce foarte mult spațiul de libertate pentru tot ceea ce este diferit până la urmă. Și din punctul nostru de vedere al ecologiștilor, credem că este foarte clar că prin intermediul relațiilor pe care le avem cu Indonezia să ne folosim uh, toate presiunile posibile pentru a-i cere guvernul indonezian să respecte drepturile omului. Deci noi chiar putem să-i uh, influențăm și fiecare, orice guvern are obligația de a apăra toate drepturile cetățenilor și are obligația de a proteja și ocroti toate minoritățile pentru că acestea să nu fie discriminate. Yeah. Mulțumesc, domnul Beck. Gunnar Beck, domnule președinte, stimați colegi. Indonezia era o țară model pentru islamul liberal. Nu mai este cazul. Se întâmplă înainte. Atacurile la adresa libertății de exprimare a opinii și noul cod penal și noi fapte penale, cum ar fi lezarea demnității prezidențiale și multe altele, se îndepărtează foarte mult de uh, libertinaj așa cum îl cunoaștem noi în Occident. Acest cod penal indonezian pare a fi cumva bătut în cuie. El este, uh, conține o serie de chestiuni cât se poate interesante, pentru că oamenii de pe Mapamond nu se pot bucura de libertatea noastră de circulație. La fel, persecuțiile pe considerente religioase și imisiunea uh, în viața priva- privată, la fel și uh, călcările flagrante ale drepturilor omului, protecția drepturilor individuale de către un, și uh, încălcarea lor de către un stat atot puternic reprezintă, se pare, niște prerogative, un drept absolut. Iată însă că Europa a, cu valorile sale aruncă renunță la valorile sale tradiționale și ce important adoptăm noi acum, importăm o serie de conflicte, o serie de valori care nu ne corespund, corectitudine politică și o tentativă de laicizare. Societățile care se dezvoltă lângă noi înfloresc, însă astfel de conflicte se numesc uh, pentru alții o, un pluralism de valori și nu mai există niciun echilibru. Hegel vedea o soluție numai pentru cei uh, puternici. Practic, uh, au existat o serie de experimente la nivelul societății. De asemenea, Daniel Combendit, cunoscut uh, reprezentant al verzilor, spunea când mă întâlnesc cu culturi străine, apare un conflict peren, iar societatea multiculturală este dură, este rapidă, poate fi și crudă și rare ori este solidară. Există, din păcate, este marcată, din păcate, de multe inegalități sociale și tinde să se manifeste sub forma unor comunități extrem de diferite, iar solidaritatea lor și comunitatea lor de valoare are de suferit din acest motiv. Indonezia nu mai este problema noastră cea mai importantă, însă oameni emblematici precum Daniel Cohn-Bendit, care vorbea despre această societate atât de îndepărtată și alienantă, care nu are uh, niciun fel de solidaritate, este de dorit nu doar pentru noi, ci și pentru Indonezia. Mulțumesc! Timp de un minut are acum cuvântul domnul Weimers Charlie. Eh, Mulțumesc, domnule președinte Codul penal din Indonezia, actualul cod uh, penal, este din uh, epoca colonială și, într-adevăr, trebuia revizuit. Însă proiectul de revizuire a depășit limitele și încalcă multe norme internaționale. În această nouă propunere de cod penal uh, se condamnă practic tot ce nu este islamic. În multe provincii se aplică și legea Sharia și aceste tribunale Sharia discriminează minoritățile și, bineînțeles, încalcă multe libertăți civile. Propunerea actuală extinde și legea blasfemiei, discriminând minoritățile uh, de persoane non-sunite. De asemenea, este o discriminare și față de creștini. Ar trebui să insistăm asupra faptului că acordul de parteneriat cu Indonezia este incompatibil cu drepturile noastre pentru că acolo nu se respectă drepturile omului. Mulțumesc, domnul Colacușic. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este una dintre cele mai puterne, puternice forțe economice din lume și noi considerăm că avem dreptul să le dăm uh, lecții altora, însă asta e o cale greșită. Noi uh, elaborăm anumite rezoluții, cerem anumitor state să se întâmple ceva, Până la urmă, multe state nici nu reacționează la ce le cerem noi și reputația noastră e în joc prin textul unor rezoluții care, de fapt, nu sunt foarte răspicate și ferme. Deci eu cred că ar trebui să ajungem la sancțiuni până la urmă, după niște rezoluții dure. Și sancțiunile ar trebui să intervină la un moment dat, pentru că atunci când facem o rezoluție, țările respective să știe că vor urma alte consecințe. Deci pentru ca ce e în rezoluție să fie pus în practică. Doamna Viseler Lima. Cod penal. Domnule președinte, noul cod penal este, a fost obiectul uh, unor manifestații și a unor proteste masive în uh, Indonezia, precum și în Papuasia Occidentală. În Papua Occidentală. Vrem să ne exprimăm uh, sprijinul pentru împotrivirea, pardon, pentru acest nou cod, deoarece sunt incriminate o serie de elemente care țin de identitatea persoanei, de viața sa privată, care atentează la libertatea de gândire și de credință, libertatea de dispune de propriul corp, propriul corp și asta în mod foarte clar. Trebuie să denunțăm astfel de fapte, precum și măsurile de represalii care sunt prevăzute cu atât mai mult, cu cât, în sens invers, o lege foarte contra- contestată votată în septembrie retrage puterile Comisiei Naționale de Eradicare a Corupției. Ori, din acest punct de vedere, ne situăm tocmai în domeniul vieții publice, unde legile trebuie să fie restrictive și trebuie să garanteze egalitatea tuturor în fața legii, să garanteze statul de drept. Aș dori în încheiere să uh, subliniez relația pozitive pe care UE le are cu Indonezia. Parteneriatul de cooperare precum și dialogul anual privind drepturile omului. Așteptările noastre sunt mari, mai ales în contextul actual, în legătură cu dialogul privind drepturile omului care vor avea loc anul acesta, în noiembrie. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Urmează doamna Strugariu. Thank you, Chair. I will continue in Romanian

în rezoluția comună nu mai există acest paragraf. unde este onestitatea noastră dragi colegi? vă mulțumesc. Vă mulțumesc, dragi colegi. Am ajuns acum la procedura Catch the Eye. Am aici trei înscrieri. Vom începe cu domnul Poșpisil. Mulțumesc, domnule președinte Mă bucur că vorbim despre drepturile omului, dar și despre calitatea unui cod penal, a legislației penale, deoarece până la urmă din asta se vede dacă un stat respectă sau nu drepturile omului și proiectul de cod penal pe care l-am criticat merită să fie criticat și să fie criticat aspru, deoarece dacă vedem ce concepție au, uh, ne dăm seama că de multe ori uh, asta n-are nimic de a face cu un cod penal modern. Așa cum s-a menționat, uh, e împotriva dreptului la avort, împotriva drepturilor minorităților. Există legea blasfemiei, uh, contravine drepturilor femeilor. E inacceptabil. Dacă legislația penală, într-adevăr, oglindește situația dintr-o anumită țară, atunci trebuie să se știe clar ce anume constituie sau nu un delict. Textul e și vag uh, pe alocuri și dacă ar fi adoptat ar putea să se facă multe abuzuri în temeiul acestui text. Deci abordarea noastră este foarte bună. Doamna Julie Ward are cuvântul acum. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Peste 18 articole sunt uh, problematice în această propunere de nou cod penal în Indonezia. Uh, care ar putea să îngrădească o serie de libertăți civile. Se propun articole care sunt dăunătoare la adresa femeilor, persoanelor din comunitatea LGBTI și minorităților religioase și articole care contravin liberei exprimări. Aceste articole nu sunt în conformitate cu uh, normele și dispozițiile din dreptul internațional și nu sunt uh, analizate la nivel internațional, nu trec de criteriile internaționale. Niciun guvern nu are dreptul să intre peste oameni în viața viața privată, să hotărească de cine te îndrăgostește sau pur și simplu să uh, facă poliție, să facă pe jandarmul cu viața privată a oamenilor, să îngrădească drepturile libere de reproducere a femeilor. Uh, ca, și, ca activist pentru uh, drepturile la libertate sexuală și, repro- și reproductivă, știu că femeile se simt emancipate și că le se salvează viața având dreptul să hotărască dacă vor să facă avort sau nu. Aș dori să se înlăture toate aceste articole problematice care țin de fapt de secolul trecut și nu de secolul acesta. Mulțumesc foarte mult. Mai avem pe domnul Toc, doamna Barbara Gibson urmează acum la cuvânt. Am Mulțumesc. Sunt în continuare surprinsă și șocată de faptul că în 2019 mai avem o astfel de discriminare și o încercare de reglementare și de încălcare um, a drepturilor persoanelor care au, de exemplu, relații sexuale în afara uh, căsătoriei sau pentru condamnarea celor care trăiesc uh, fără să fie căsătoriți. Acest cod penal este de necrezut, ar trebui să nu fie adoptat și mă bucur că am transmis aici un semnal clar pentru persoanele LGBTI, pentru femeile și toți cei care sunt afectați de ce se întâmplă acolo. Mulțumesc, domnul Stanislav Wojcek. Domnul Polciac, mulțumesc, domnule președinte În ceea ce mă privește, țin și eu să condamn acest proiect de cod penal din Indonezia. Știm cu toții că guvernul indonezian este un partener stabil cu care ne dorim relații bune. Indonezia e o țară strategică pentru noi în, în regiunea respectivă, însă dacă acest proiect de lege atât de draconic, dar și vag va fi într-adevăr uh, înaintat, va trebui să trimitem niște mesaje foarte clare. Drepturile fundamentale sunt universale, au un caracter universal. Nu mă refer prin asta că neapărat trebuie să le răspândim în lume așa cum credem noi, însă există totuși niște reguli fundamentale pe care trebuie să le respectăm cu toții, cum ar fi dreptul la proces corect. De aceea cred că actuala comisie și Comisia Europeană, deci care își începe acum mandatul, va trebui să vorbească foarte răspicat cu guvernul indonezian despre toate aceste chestiuni. Mulțumesc foarte mult. Încheiem dezbaterea dând cuvântul reprezentantului Comisiei. Aveți cuvântul, domnule comisar Mimița. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Indonezia, o democrație stabilă cu alegeri libere și democratice, cu o mass media diversificată și o societate civilă extinsă, a făcut progrese importante în ultimii ani pentru a avea un cadru legal de protecție a drepturilor omului și îmbunătățirea libertăților fundamentale. Procesul de modernizare îndelung uh, în ultimele decenii ale codului penal a dus la evenimente pozitive, de exemplu s-a restrâns domeniul aplicare și utilizarea pedepsei capitale. Totuși, acest proces uh, a ridicat uh, îngrijorări pe teme legate de drepturile omului, ducând la critici la nivel intern și atrăgând atenția comunității internaționale. Uniunea Europeană a monitorizat îndeaproape de-a lungul timpului felul în care s-a revizuit codul penal și a menținut contactele cu guvernul, parlamentul, societatea civilă, precum și cu partenerii internaționali. Unele dintre amendamentele cele mai controversate care au de-a face, de exemplu, cu prevederile referitoare la blasfemie, cu uh, incriminarea relațiilor extramaritale și a celor care trăiesc fără să fie căsătoriți. De asemenea, limitarea potențială a libertății de exprimare și drepturile femeilor, a minorităților religioase și a uh, LGBTI. Cerem Indoneziei care este un membru al uh, Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite, să-și respecte obligațiile internaționale și să respecte drepturile fundamentale, precum și libertățile fundamentale, și să acționeze ca atare. Uniunea Europeană a făcut eforturi deosebite față de autoritățile indoneziene. În 2018, de exemplu, delegația UE și statele membre s-au întâlnit cu ministrul justiției și al drepturilor omului și în vara acestui an s-au întâlnit cu mai multe comisii parlamentare competente. Un eveniment important a fost uh, eliminarea unui articol de lege care pedepsea relațiile extramaritale. Gioco Vidoro anunța la sfârșitul uh, lunii septembrie amânarea votului în ceea ce privește revizuirea codului penal, acesta fiind președintele Indoneziei. Și aceasta se va dezbate în cadrul noului Parlament uh, care va începe activitatea la începutul uh, lunii octombrie. De asemenea, dialogul uh, care va avea loc uh, la Bruxelles cu Indonezia pe 8 noiembrie va fi un moment important și Uniunea Europeană se va implica în continuare în procesul de revizuire a codului penal. Reamintim obligațiile Indoneziei în conformitate cu Convenția Internațională pentru Drepturi Civile și Politice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. În încheierea dezbaterii au fost depuse șapte Uh, variante de rezoluție. Dezbaterea s-a încheiat. Votarea are loc astăzi, la fel ca și pentru celălalt punct de mai devreme, la ora 12. Întrerupem aici ședința până la ora votării. președinte! Parlamentul a deciso di assegnare. Parlamentul a hotărât. Bună ziua tuturor, în primul rând. Vă rog să luați loc. Colegi, colegi. Dragi colegi. Parlamentul a hotărât să decerneze premiul Saharov pentru libertatea de gândire domnul Ian Toti. Iam Toti e docente de economie. Dumnealui este profesor de economie și apărător a drepturilor minorității uigure în China s-a implicat foarte mult, a făcut multe eforturi pentru a îmbunătăți um, înțelegerea între uiguri și chinezii Han, în China și a fost întemnițat pe viață. Parlamentul European, pe lângă faptul că își exprimă sprijinul pentru toată activitatea acestui profesor, solicită de asemenea eliberarea sa imediată de către autoritățile chineze. Un alt annuncio riguarda... O altă comunicare se referă la alcătuirea grupului pentru uh, codul de conduit al deputaților în ceea ce privește interesele financiare și conflictele de interes. Conform acestui cod, am hotărât să o numesc pe doamna Hübner, pe domnul Pisapia, pe doamna Melchior, pe doamna Hautala și pe domnul Bourgeois um, în Comitetul Consultativ cu privire la comportamentul deputaților. Și de asemenea, domnul Aneman și domnul Scholz vor fi numiți uh, membrii de rezervă în cadrul acestui comitet consultativ. Stimate doamne, stimați domni, ieri la discuțiile legătură cu operațiunile militare întreprinse de Turcia în nord-estul Siriei, un membru al acestui parlament a acționat în mod inacceptabil. A dat dovadă de un comportament uh, agresiv, lipsit de respect față de colegii săi și față de această instituție. Țin să subliniez că după ce m-am sfătuit și cu președinții grupurilor politice, deci vreau să vă spun că nu voi mai tolera niciodată niciun fel de comportament care poate aduce atingere demnității și reputației acestui Parlament European. În baze în baze al articolo... Conform articolului 176.1 din regulamentul Parlamentului, am hotărât să impun o sancțiune pentru încălcare gravă a articolului 10.3 domnului Cioca, Angelo Cioca. În timpul ședinței de ieri a avut un comportament uh, tulburent, spunea și a abandonat locul, a lansat de asemenea un obiect uh, către centrul uh, hemiciclului. Sancțiunea constă în pierderea dreptului la indemnitatea zilnică pe o perioadă de 10 zile, și de asemenea în suspendarea temporară în ceea ce privește participarea la toate activitățile Parlamentului European pe o perioadă de 5 zile. Timp în care Parlamentul, organizele, comisiile ne, se vor reuni și asta începând cu data de 4 noiembrie. Deci de atunci va începe sancțiunea. Bineînțeles că își va păstra dreptul de vot în plenară, cu condiția să respecte în mod riguros uh, normele de comportament ale deputaților. Această decizie a fost înștiințată deputatului vizat, care are dreptul de a prezenta un recurs intern împotriva acestei decizii uh, în fața biroului, conform articolului 167. Stimate doamne, stimați domni, în această perioadă de începere a activității noastre parlamentare, um, de mai multe ori au uh, existat, uh, s-au înregistrat comportamente care trebuie uh, criticate, atât în ceea ce privește limbajul, cât și comportamentul. Am trimis scrisori anumitor deputați și aștept răspunsurile lor. Abbiamo un grande spirito di tolleranza. Dăm dovadă de un mare spirit de toleranță și de libertate în Parlamentul European. Însă, limbajul și comportamentul dumneavoastră trebuie să fie adecvate și să respecte această instituție. Vă mulțumesc! Domnule Moreno, aveți Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș vrea să vă spun astăzi, și o fac cu emoție, despre un eveniment istoric care are loc uh, chiar în aceste momente în Spania, în țara mea este transferat uh, cu toate garanțiile legale, sunt transferate resturile mortare ale fostului dictator Franco în Spania, care trece de la un mauzoleu public către un cimitir. Vă rog, trebuie să dăm dovadă de un pic de demnitate. Prin exhumarea resturilor fostului dictator Franco, guvernul lui Pedro Sanchez își îndeplinește angajamentul luat și readuce demnitatea istorică și democratică către Spania și spanioli. Iată, vedem încă o dată că Spania este o adevărată democrație modernă, deschisă și care dorește să încheie un capitol tragic al istoriei sale. Un minut, domnule președinte, dacă se poate. Cred că toți democrații ar trebui să aducă omagiu astăzi victimelor războiului civil, a dictaturii franchiste, familiilor care au avut de pierdut, uh, uh, rudelor mele, familiei, mamei și bunicii mele. Până la urmă a câștigat democrația. Casa de la democrație și acesta este, aceasta este Casa Democrației. Grazie. E adesso Non è un dibattito. E adesso procediamo. Acum uh, vom trece la vot. Situația persoanelor LGBTI în Uganda. Alineatul 4, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum uh, întreg textul, tot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Acum, rezoluția comună 5 grupuri în legătură cu Egiptul. Aliniatul 14. Cine este pentru? Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă? abțineri. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. Votazione chiusă. A închis votul. Se adoptă. Alinatul 16, două părți, prima parte. Cine este pentru? Ridicați mână, vă rog. Împotrivă. Abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Alineatul. Amendamentul 2 la alineatul 16. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Considerentul U, două părți. Prima, pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abține. Respinsă. După considerentul U, amendamentul 1, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Votăm acum întregul text. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la propunerea cu privire la noul cod penal din Indonezia. După alineatul 3, amenitul 3, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Alineatul 8. Patru părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A treia parte cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cea de-a patra parte. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1, alineatul 9. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis? Respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Votăm acum întregul text. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la raportul Omarje, asistența financiară oferită statelor membru în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din UNE fără un acord. Vot unic. Votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Vă rog, domnule Omarje. Microfonul? Cu microfon, vă rog. Nu funcționează. E, magari usi quello del suo... Poate că ar fi bine să folosiți microfonul colegului dumneavoastră. Ah, ecco, ecco, ecco. Perfect. Monsieur le Président, merci. Mulțumesc, domnule președinte. În aplicarea articolului 59, aliniatul 4, uh, liniuța 4 al regulamentului, cer, în calitate de președinte al Comisiei competente, ca acest dosar să fie retrimis la Comisia Regii pentru negocieri interinstituționale. Mulțumesc! Propun... Votăm atunci propunerea făcută de domnul Omarje. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Prin urmare, acest dosar va fi trimis Comisiei competente pentru începerea negocierilor interinstituționale. Obiecție prezentată în temeiul articolul 112, acordarea parțială a unei autorizații pentru utilizarea trioxidului de crom. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Conseguențe del fallimento del Efectele falimentului grupului Thomas Cook. Amendamentul 8 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ați uh, cerut să luați cuvântul, vă rog? de La alineatul 18 din lista de vot, deci la, acolo apare o greșeală la populari. 18.2. Trebuie să fie un plus. Paragraful 10, per alzata di mano, chi a favore? Acum, la alineatul 10, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 3. Votul s-a deschis. S-a închis adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 6. S-a deschis votul. Respins. Alineatul 14, două părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea doua parte s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 18, 6 părți, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A treia parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea de-a patra parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea de-a cincea parte. S-a deschis votul. S-a închis. Respinsă. Cea de-a pat șasea parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerentul eh, J, textul original, cine este pentru? Potrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum întregul text. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, informații în legătură cu impozitul pe profit. Propunere de rezoluție de la șase grupuri. Votăm întreg textul. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei. Alineatul 2, amendamentul 3 pentru Împotrivă, abține, respins. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul verificăm. Amendamentul 1 la alineatul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 4. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13, vot cu apel nominal, să deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 14, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 15 pentru, Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 17. Vot cu apel meu, S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Text original, două părți. Prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Cea de-a doua parte. E, devine caduc. Amendamentul 12 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul, uh, alineatul 10, prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 18, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 8. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 10. Cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 9. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 20, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2, cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Votăm acum întregul text. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, uh, operațiune de cotare și salvare pe Marea Mediterană. Propune de rezoluție de la ECR. Votăm întregul text. Cine este pentru? Împotrivă? Abține respins. Rezoluția grupului ID pentru, împotrivă, abține respinsă. Votăm acum rezoluția PP. Pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Propunerea de rezoluție a Comisiei Libe, alineatul 1, amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 42D. S-a deschis votul. s închis. Respins. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abține respins. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abține re... se adoptă. Verificăm. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Devine caduc textul original. Amendamentul 43 de acum. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 44 și 59. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 60D. Vot cu ape- să des, vot cu apel nominal se deschide votul. Chiușa. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 45D, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 20. Pentru. Împotrivă. Abține, respins. Amendamentul 46, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 21D și 47D și 61D. S-a deschis votul. S-a închis. Se adopt. 29. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 48. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 62. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendatul 2 devine caduc. 63 de. S-a deschis votul. S-a închis. Ce s-a întâmplat? S-a închis votul, spuneam. Respins. 23 pentru Ridicați mâna. Împotrivă. Abține respins. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Trei părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea a treia parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 50D. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 65, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Cea de-a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis. Respinsă. 51D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 24 pentru. Împotriva, abține, respins. 66. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 52. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 53D. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 3 pentru împotrivă, abțineri, respins. 67. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 80, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea a treia parte. S-a deschis votul. S-a închis. Respinsă. Cea a patra parte s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 54. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 69, 3 părți, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cea a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat. Cea de-a treia parte s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Urmează amendamentul 70 acum. S-a deschis votul. Chiușa. S-a închis votul. Se aprobă. Mai departe, 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 55 de. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 15, 26D și 57D s-a deschis votul. Să închis votul. Se respinge. Amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rog să ridicați mâna. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă textul inițial pe părți. Prima parte este caducă, partea a doua este caducă și ea, astfel încât trecem la amendamentul 58 de s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 73. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Facem o verificare, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Este caduc textul inițial pe părți. Amendamentul 30 acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul C. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31. Cine este... Mă scuzați, s-a deschis votul. Spune președintele. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentele 10D și 33D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 34D, consideratul, consideratul L. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul M. S-a deschis votul. Amendamentul 35. S-a închis votul. Se respinge. Era vorba de amendamentul 35 de considerentul O. Acum, amendamentul 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul, amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 13D și 37D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 38D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 15 de cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. S-a deschis votul. 39 se corectează președintele, după ce a spus 36. Deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentele 16, deși 40 de s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm în ansamblu său. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem mai departe. Trecem mai departe la următorul vot, deschiderea negocierilor de aderare. Vă rog, domnule președinte Lopez Aguilar. vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie doar un răgaz foarte scurt să vă spun că într-o zi în care iarăși ne plânge, ne plângem decesul a 39 de persoane care au căzut victime ale rețelelor și al mafiei care face trafic de persoane, deplângem morțe, decesele care se produc în uh, traficul pe șosele, deplângem morțe din Sahara, deplângem monțile de pe mare, dar deplângem în egală măsură și faptul că la o diferență de două voturi nu s-a putut să se transmite un mesaj de solidaritate nu doar cu cei care își pierd viețile în largul mării, ci și cu statele membre ale Uniunii Europene, pentru că exista un mecanism european de salvare a vieților în largul mării. Mă iertați, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lopez Aguilar, domnule președinte. Haideți să trecem la votarea deschiderii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și cu Albania. Este o propunere de rezoluție din partea șase grupuri politice. Amendamentul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 15, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A cerut să ia cuvântul domnul Jde... Nu, nu este domnul Zdehovski, se corectează președintele. Mulțumesc, dragi colegi. Aș avea un amendament oral foarte pe scurt. Se insiste îndeoseb pe rolul și răspunderea președintelui francez Emmanuel Macron în legătură cu respingerea deschiderii negocierilor și și extinderii, negociori de extindere și efectul dăunător asupra credibilității Uniunii Europene. Din partea domnului Tomaș Jdehovski, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Quindi... Bun. S-a făcut această propunere de amendament oral. Dacă se împotrivește cineva... Bine. Quindi... Sì. Quindi passiamo... Bun, trecem mai departe. Nu poate fi votat acest amendament oral. Trecem mai departe amendamentul 2, amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Textul inițial. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14 pentru? Împotrivă? Se respinge. neatul 10 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Textul inițial, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Alinatul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 8D pentru împotrivă. Abțineri se respinge. Considerentul A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul B. S-a deschis uh, votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 1, amendamentul 10, amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Votăm rezoluția în ansamblul ei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aprovato. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Drum bun spre casă, dragi colegi, vă mulțumesc pentru cooperare. Ne oprim ședința timp de câteva minute.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 szavazatindoklásokra. Dragi colegi, vom începe cu explicațiile de vot. Punctul 1. Consecințele falimentului uh, grupului Thomas Cook. Primul vorbitor, domnul Howard, din partea grupului SD. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Falimentul grupului Thomas Cook a avut efecte mari asupra consumatorilor, lucrătorilor și mediului de afaceri în Europa. Se estimează uh, uh, 200.000 de clienți care au fost afectați și așteaptă rambursarea călătoriilor, uh, protejați fiind de legislația europeană inclusiv uh, cel mai mare angajator din uh, Regatul Unit, cu peste 5.000 de locuri de muncă la aeroporturi care depindeau de grupul Thomas Cook. Mă bucur să văd că Parlamentul uh, cere să se intervină în urma acestui faliment și că ar fi mai bine să se prevină decât să se intervină a posteriori. Există și posibilitățile uh, oferite de Fondul de Ajustare la Globalizare pentru a asigura uh, persoanele care și-au pierdut locurile de muncă și cred că guvernul britanic ar trebui să utilizeze această facilitate pentru a acorda ajutor celor care au fost afectați. Secretarul de stat uh, sper să o facă cât mai repede cu putință. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Palmer, în partea grupului SD. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Când am coborât din tren la Leicester, în seara asta când voi coborâ, de fapt, la Leicester, voi vedea statuia lui Thomas Cook. Thomas Cook pentru ne aduce aminte de călătoriile lui uh, pe care le-a organizat în 1885, prima călătorie organizată către Europa, la Bruxelles, la Strasbourg, la Strasburg, locul unde avem sediul Parlamentului și toate celelalte călătorii pe care le-a tot organizat. Bine, pe vremea aceea nu exista nicio posibilitate de a avea o protecție din partea Uniunii Europene, însă în ziua de astăzi trebuie să ne asigurăm că lucrătorii acestor companii pot fi protejați pe viitor dacă se mai întâmplă așa ceva. Deci trebuie să tragem niște învățăminte din acest faliment devastator care a afectat uh, zeci de mii de persoane care călătoreau și sute și mii de lucrători. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Belami. Mulțumesc, dragi colegi. Suntem noi, parlamentari serioși. De dimineață am votat o rezoluție în legătură cu falimentul eh, Thomas Cook și cu comportamentul Turciei, care vizează direct comportamentul Uniunii Europene. Dar aș vrea să mă detașez un pic și să intervin să vă spun că sunt de uimit când văd câte rezoluții au fost adoptate în legătură cu dezbaterile și votul nostru. Chiar n-am rezolvat toate problemele ca să putem acum să ne ocupăm de problemele altora. Uniunea Europeană merge atât de bine încât noi, parlamentarii europeni, să alocăm atât de mult timp să să dăm noi lecții celorlalți și uh, să ne comportăm astfel? Oare suntem atât de siguri că nu cumva am uh, contribuim la regresul cauzelor pe care le susținem, pentru că ne tot amestecăm uh, peste afacerile interne ale țărilor suverane și contribuim de multe ori la creșterea tensiunilor. Și ceea este și mai grav când e vorba de statele membre ale Uniunii Europene. Chiar ne îndoim într-o asemenea măsură de democrația dintr-o țară, cum ar fi cadrul Poloniei, pentru a pretinde că rezolvăm noi locul lor dezbateri care privesc chestiuni interne munca parlamentară constă în a spune care sunt uh, drepturile uh, ale cei care ne-au ales și să asigurăm că funcționează justiția în țările noastre. Astăzi lucrurile se întâmplă de parcă nu mai reușim să intervenim pentru destinul nostru, ne apucăm să vorbim despre ceilalți, ne uităm în curtea celorlalți, suntem din ce în ce mai guraliți pe cât suntem de neputincioși și efectiv am impresia că mă aflu într-o curte de justiție și într-un parlament. Mulțumesc foarte mult, domnul Polceac. Bun doamnă președintă sunt absolut de acord. Cred că trebuie să ajutăm victimele acestui faliment al grupului uh, Thomas Cook. E clar că impactul asupra clienților, a companiilor a fost unul foarte mare. Pe de altă parte, aș vrea să atrag atenția asupra responsabilității statelor membre și uh, cadrul juridic național. Nu-mi place că unii colegi uh, încearcă să facă ca Comisia să intervină în uh, rezoluția asupra acestei teme, uh, și aș vrea să fac referință aici la condițiile um, în care acționează guvernele, problema acționarilor și așa mai departe. Toate astea țin de dreptul privat și mi se pare că nu e cazul să intervenim. Pe de altă parte, eu am susținut această propunere de rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, informații în legătură cu taxele de impozitare, uh, raportarea pe țară, uh, bilanțul public, explicații de vot. Primul vorbitor, doamna Scott Cato, din partea verzilor. Bun. Mulțumesc. În vezi, au cerut să se facă o raportare publică a profiturilor băncile. Băncile au spus, au urlat că vor da faliment, însă se descurcă de minune în continuare. Faptul că ai informații publice în legătură cu modul în care își schimbă profiturile e singura cale de a ne asigura că își plătesc impozitele. Bineînțeles că ele nu vor să o facă, însă ar trebui să împiedicăm o astfel de atitudine. Mâine vom avea o reuniune a grupului cu privire la dreptul companiilor și se va discuta despre raportarea companiilor de la țară la țară. Se pare că poziția Germaniei se schimbă, însă din păcate Marea Britanie nu vrea să participe la această schimbare de direcție. Statele membre trebuie să blocheze, să termine cu blocajul de la Consiliu pentru a asigura transparență. Dacă luăm în serios transparența, înseamnă că vom coopera pentru cetățeni pentru ca astfel companiile mai mici sau cele publice care nu pot uh, ține pasul cu marile companii care uh, practic uh, încalcă legea și sunt înșelătoare. Acum are cuvântul domnul Poșpis și el de la PPE. Mulțumesc foarte mult! În calitate de raportor, sunt foarte mulțumit că Parlamentul a confirmat avizul politic, cum că uh, Transparența fiscală este importantă în combaterea fraudei. S-a spus că o mare problemă este poziția Consiliului, deoarece anumite state membre tot blochează uh, adoptarea propunerii. Președinția finlandeză a declarat la început că va încerca să obțină o mișcare din partea Consiliului. Eu sper să aibă sorți de izbândă ca să fie aprobat tot dosarul. Poziția Parlamentului în ultima legislatură și acum a fost mereu consecventă. Totul depinde acum de Consiliu. Trebuie să discutăm și temeiul juridic, dar deja discuția devine una tehnică. În orice caz, nu trebuie să fim opriți să rezolvăm problema odată pentru totdeauna. Mulțumesc! Trecem mai departe la următorul subiect de pe ordinea de zi. Operațiunea militară a Turciei în Siria de Nord, cu toate consecințele sale, vor urma explicațiile de vot. Domnul Ioran dragi colegi. Agresiunea Turciei în Siria de Nord înseamnă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și umanitar și a suveranității siriene. Este de neînțeles uh, faptul că nu a fost somat uh, să înceteze acest atac uh, Turcia împotriva aliaților noștri în lupta împotriva Daesh. Fiindcă Daesh, iată, um, trăiește o recrudescență și această amenințare se dezvoltă, ceea ce arată că este extrem de important să ne protejăm frontierele interne și externe. Uniunea Europeană a reușit să sancționeze Rusia în timpul crizei Ucra- Ucrainei. Cum ex- explicăm acum că Turcia uh, invadează nordul Siriei și noi suntem cu mâinile în sân. Trebuie să luăm măsuri acum, uh, punând capăt plăților către Turcia. Toată asistența financiară oferită Turciei în uh, procesul de preaderare și în planul de acțiune UE-Turcia privind migrația trebuie să fie încetate. Este important să lansăm un, proces, un proces de pace organizat la nivel multilateral care să includă guvernul sirian, fiindcă doar așa putem înregistra progres și putem rezolva această criză. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este doamna Bruna de la ID. Doamnă președintă, vă mulțumesc. Pe 9 octombrie, armata turcă a invadat nordul Siriei. Această ofensivă ucigătoare a afectat uh, civili și au permis uh, evadarea numeros ținuți jihadiști. Europa ar fi putut institui sancțiuni economice puternice împotriva Turciei, să n-a făcut-o. După această agresiune, și în timp ce Ankara ne șantajează cu pactul pentru migrație, Uniunea Europeană ar fi trebuit să pună capăt oricărei asistențe financiare acordate acestei țări, care nu are nicio legătură cu Europa, nici geografic, nici cultural. Atât am fi putut să facem să nu mai acordăm milioane de euro Turciei. Amendamentul nostru însă nu a putut trece. Deputații care s-au opus fac din Europa, amendamentului nostru fac din Europa un complice al Turciei. Vă mulțumesc și urmează domnul Bompar din partea GUE. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Rezoluția privind operațiunile militare ale Turciei în nord-estul Siriei se îndreaptă în direcția corectă, întrucât condamnă acțiunea Turciei, întrucât solicită încetarea acesteia și retragerea tuturor forțelor turce. Merge de asemenea în direcția cea bună și pentru că reamintește că suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei trebuie respectate, precum și drepturile tuturor componentelor etnice și religioase din această țară. Pentru toate aceste motive o susțin, însă ar fi trebuit să meargă mai departe, condamnând crim, uciderea lui Erim Karaf cu mai multă fermitate. Ar fi trebuit de asemenea să solicite desfășurarea unei forțe internaționale a căștilor albastre, și excluderea uh, survolării acestei regiuni pentru ca dreptul la autodeterminare internă a statului sirian să fie prezervat. Să nu uităm drepturile aliaților. Mulțumesc și acum domnul Pospișil. Din partea PP. Já jsem podpořil toto usnesení. Mulțumesc. Am susținut această rezoluție și cred că este ilegal ce a făcut Turcia, faptul că a atacat minoritatea curdă din Siria. Asta arată foarte clar că Turcia nu se apropie de standardele europene, mai departe se îndepărtează de acestea. Am discutat deja de mai multe ori aici, în Parlamentul European. Și acum este absolut lipsit de sens să mai gândim că Turcia poate fi membru al Uniunii Europene. Trebuie să discutăm și să vedem dacă Turcia mai are dreptul să rămână în NATO, dacă este aliatul nostru în continuare sau dacă politica sa internațională nu cumva contravine politicilor NATO. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum domnul Horwood. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat uh, pentru condamnarea puternică a invaziei nordului Siriei de către președintele Erdogan. Și apoi eh, Erdogan și Putin eh, au eh, făcut o afacere de rușine cu mm, complicitatea lui Donald Trump. Asta este o zi tragică pentru cei din Siria și mai ales din regiunea Kurdistanului. Iar uh, președintele Trump, care și-a tradat aliații turci, este de vină pentru ce s-a întâmplat. Mă bucur că Uniunea Europeană are o poziție fermă într-o lume primejdioasă în care drepturile omului și drepturile minorităților sunt uh, tot timpul uh, în primejdie și unde aliații ne lasă de izbeliște nu a fost niciodată mai clar decât acum că toate cele 28 uh, de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv uh, Regatul Unit, trebuie să se manifeste într-un singur glas în ceea ce privește politica externă, oricând este cu putință. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Zahradil are cuvântul de la ECR. Pani predsedaiții, samozre... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Invadarea Siriei de către Turcia este, desigur, de condamnat și este foarte bine că avem acest aviz aici, în Parlamentul European, pe tema aceasta. Însă nu este mm, complet avizul nostru și nici această realitate nu este o realitate în alb și negru. Nu vrem nici să creăm impresia că, într-o formă sau alta, susținem acele forțe care își doresc dezintegrarea teritorială a unei alte țări. Acest lucru ar reprezenta o ingerință inacceptabilă în politica internă a unei țări, în cazul de față Turcia. În al doilea rând, să Admitem că dacă Uniunea Europeană își dorește să fie un actor internațional, trebuie să facă și altceva decât doar să adopte rezoluție după rezoluție și să, să acuze Statele Unite că nu își îndeplinesc obligațiile internaționale. Am ascultat declarațiile domnului Trump de ieri. Nu cred că sunt mulți dintre colegi care n-ar fi de acord cu ce a spus. A spus că nu este sarcina puterii militare americane să fie jandarmul internațional, ci este datoria fiecarei țări să-și îndeplinească obligațiile proprii. Cred că are dreptate. Și Uniunea Europeană și statele sale membre par că sau cred că ar trebui să înceapă acum să se și țină de cuvânt, nu doar să adopte rezoluții după rezoluții. Mulțumesc foarte mult și acum Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, operațiunile de căutare și salvare pe mare în Marea Mediterană, explicațiile de vot. Prima intervenție îi revine doamnei Șoidrova din partea PP. Mulțumesc. Nu am susținut această rezoluție, după cum nu am susținut și o serie de amendamente. Salut faptul că rezoluția în cele din urmă nu a trecut. Diferența a fost de doar două voturi, dar nu contează. Eu una cred că nu este posibil să susținem uh, ideea de a face afaceri cu refugiați, căci eu așa înțeleg. Am înțeles că sunt mai multe ONG-uri care au intenții bune, într-adevăr. Trebuie să preîntâmpinăm uh, faptul că sunt oameni care mor în Mediterana, dar totodată să ne asigurăm că oamenii nu trebuie să mai fie obligați să își părăsească patria sau casa, să existe condiții bune în taberele de refugiați, în așa fel încât după criză ei să se poată întoarce acasă. Și dacă sunt refugiați care au dreptul la protecție internațională, atunci acestea, aceștia trebuie să se poată bucura de protecție într-o manieră legală. Cred că crearea unor noi mecanisme de redistribuire a refugiaților nu este o soluție bună. A fost o idee respinsă de mai multe state membre, dar în același timp susține și afacerea cu refugiați. Eu una mă bucur că rezoluția nu a trecut. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Palmer în numele SND. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că această rezoluție care a căzut cu doar, doar două voturi este o situație foarte tristă. Într-adevăr, aspectul acesta este complex. Da, și bineînțeles, traficanții de persoane trebuie aduși în fața justiției, dar lucrurile nu sunt așa de complicate, sunt simple totuși, fiindcă despre ce este vorba până la urmă? Este vorba de uh, ideea de a fi de acord cu salvarea celor care se uh, neacă în mare, uh, familii, copii care fac această călătorie groaznică, fiindcă vor să scape din fața persecuției. Vreau să știe um, alegătorii mei, să știe cei din circumscripția mea că eu am votat pentru uh, operațiuni de căutare și salvare în Marea Mediterană. Am fost pentru aducerea în justiție a traficanților și am, am votat pentru neincriminarea celor care ajută pe acești oameni care se neacă în Marea Mediterană pentru a reda un, un spirit al decenței umane. Mulțumesc. Domnul Brudinski are cuvântul de la ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, Votul meu cred că a contribuit în mod concret la rezultatul votului și iată că rezoluția nu a trecut, știu că subiectul suscită multe emoții, aceasta este și o modalitate de șantaj emoțional și moral mulți dintre cetățenii care ne urmăresc și închipuie că s-a întâmplat ceva rău. Nu! Am votat împotriva unei rezoluții prin care sunt încurajați milioane de oameni să ajungă pe coastele Marocului, Tunisiei și Libiei și de acolo să pornească într-o călătorie periculoasă spre Europa. Sunt ONG-uri care promovează aceste călătorii și care practic concurează cu organizații uh, de criminalitate organizată. Pentru că am fost ministru de interne, știu că astfel de organizații profită mai mult de pe urma acestui tip de trafic decât de pe urma traficului cu uh, droguri și mă bucur că n-a trecut această rezoluție. Mulțumesc, domnul Zahradil, din partea ECR. Ia să mă Mulțumesc. Am votat împotriva acestei rezoluții. Mă bucur că a fost respinsă. Și haideți să spunem deschis un lucru. A fost uh, o idee de a crea o, o situație fără control. Nu avem cum să luptăm împotriva traficului de persoane și totodată să votăm rezoluții care încurajează tocmai această acțiune ilegală. Nu putem să susținem acele ONG-uri care sunt uh, precum cele uh, ale Carolei Rachete, un capitan de vas care, în timp ce salva oameni pe mare, uh, încălca legislația maritimă și, prin urmare, va trebui să suporte consecințele. Noi trebuie să lucrăm uh, din punct de vedere legal, să ajutăm acele țări care sunt uh, sursa de refugiați, să stabilizăm situația acolo și să controlăm fluxul de refugiați venind înspre Europa. Nu avem cum să trecem alte rezoluții care îi încurajează pe traficanții de persoane să continue. Mulțumesc foarte mult! Închidem această dezbatere, trecem mai departe la următorul subiect. Este vorba de deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și cu Albania. Dau cuvântul acum doamnei Șoidrova de la PPE. Mulțumesc. Aș dori să explic de ce am votat pentru rezoluția Parlamentului European care critică modul în care s-au comportat uh, guvernele danez, francez și olandez pentru că au blocat negocierile de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. Aceasta a fost o greșeală strategică. Bineînțeles că aceste negocieri uh, ar fi un proces lung și anevoios cu un final nesigur, dar trebuie să fie las, lansate în cele din urmă pentru ca aceste țări să capete o perspectivă europeană. Cetățenii acestor ceri, țări au nevoie de această perspectivă. Nu de mult, uh, Macedonia de Nord a ajuns la un acord cu Grecia privind numele țării. Acesta a fost un pas foarte important și ar fi trebuit să-l apreciem. În acest context, dați-mi voie să vă spun că Uniunea Europeană nu uh, trebuie să își piardă influența în Balcanii de vest mâine. Serbia va uh, semna uh, tratatul de aderare la Uniunea Asiatică, ceea ce nu este un semn bun. Mulțumesc, doamna Iuveva de la Renew. Zakaj sem glasovala za resoluțijo glede blocade? Mulțumesc. Am să vă explic de ce am votat în favoarea acestei rezoluții privind deschiderea negocierilor de aderare. Pentru că Viitorul întregii regiuni este miza ca urmare a acțiunilor numai a unui, ale unui stat membru, Franța. Și țara mea uh, face parte din acea regiune și mama vine din Macedonia de Nord și în calitate de om obișnuit, om de rând care știe foarte bine uh, ce se întâmplă acolo și mm, știe ce înseamnă să ți se promită marea cu sarea și apoi să nu ți se ofere nimic, am vrut să votez în favoarea acestei rezoluții. Începutul negocierilor ar fi însemnat că cele două țări merg în direcția cea bună, cu toate că ambele țări știu bine că mai au multe de făcut. Evident că e nevoie de reforme pentru a se apropia de Uniunea Europeană. Toată lumea știe acest lucru, însă ce am fi putut face ar fi fost să punem un accent prin deschiderea aceasta a negocierilor uh, ca un semnal a, a, îndreptat către aceste țări. Mulțumesc, domnul Budzinski, din partea ICR acum. Vă mulțumesc. Doamnă președintă, ieri, în această instituție, am avut o dezbatere, iar președintele Parlamentului Macedonian asculta. A, a putut asculta multe voci arogante, multe comentarii nerezonabile, arătând că cei din țările mai mari pot să privească așa de sus țările mai mici, societățile mai mici, precum Macedonia de Nord, spre exemplu. Și cu acel prilej mi-am adus aminte de cuvintele lui Bonaparte sau Talleyrand. Dacă Franța va bloca aderarea acestei țări va fi o greșeală imensă. Și pot de asemenea să citesc din Winston Churchill care spunea că Balcanii sunt uh, buricul Europei. Și acum avem o țară mică, vulnerabilă, foarte sensibilă la ceea ce se va întâmpla pe viitor Poate e la mâna Arabiei Saudite sau la mâna Rusiei, nu știu. Oricum, eu am votat pentru această rezoluție. Mulțumim foarte mult. Ultimul vorbitor, domnul Zahradil de la ECR. Mulțumesc, bineînțeles că am votat pentru această rezoluție, fiindcă eu vin din această regiune care a fost acceptată în sânul Uniunii Europene abia acum 15 ani. Iată de ce țările noastre nu au dreptul moral de a împiedica a aderarea altora la Uniunea Europeană, dacă ei asta își doresc și am fost întotdeauna pentru extinderea. Pe de altă parte, însă, dați-mi voie să vă spun că ar trebui să înțelegem de ce unii dintre vecinii noștri sunt mai reticenți să extindă Uniunea Europeană. Așa zisele state membre mai vechi. Adesea ne plângem că nu suntem înțeleși, că experiența noastră de Europa Centrală și de Est nu se uh, oglindește în politicile europene. Vă amintiți de ce vânătoare de vrăjitoare a avut loc împotriva Poloniei și Ungariei? Noi cerem mai multă înțelegere și ar trebui să ne arătăm mai plin de înțelegere față de vecinii noștri să ne, și o mai bună înțelegere reciprocă ne-ar, ne-ar așa să depășim mai multe obstacole. Mulțumesc foarte mult! Acesta a fost uh, ultimul vorbitor și ședința se declară încheiată până la ora 3. Good. Bună ziua, dragi colegi! Se reia ședința. Procesul verbal de la ședința de ieri și textele adoptate sunt uh, disponibile. Sunt comentarii. Dacă nu, se adoptă aceste procese verbale. Următorul punct pe ordinea de zi este o întrebare adresată Comisiei în legătură cu numirea domnului Farcaș, uh, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al AFME. Pentru a putea înregistra cartonașele albastre sau uh, oratorii pentru procedura Catch the Eye, puteți face aceasta prin sistemul clasic sau prin sistemul electronic care este disponibil acum. De aceea vă rog să aduceți cu dumneavoastră de fiecare dată uh, cartela de vot. Dacă, puteți, dacă doriți să vă înregistrați pentru Cash DI, puteți să o faceți încă de pe acum, nu trebuie să așteptați finalul dezbaterii. Și acum deschidem dezbaterea și am să dau cuvântul, în primul rând, autorului acestei întrebări, domnul Tang. Vă rog. Yes. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, doamna președintă, și vă mulțumesc de asemenea pentru că ați explicat uh, procedura Cash DI. S-a anunțat recent că domnul Farcaș, care este director executiv al Autorității Bancare Europene, va deveni director executiv al AFME. Este surprinzător uh, este acest lucru pentru că uh, dânsul va trece la principalul grup de lobby în acest sector financiar. Autoritatea Bancară Europeană este cea care supraveghează autoritățile financiare și standardele pentru implementarea reglementărilor de bază. Aceasta face ca autoritatea să fie un element fundamental pentru supravegherea sistemului financiar și este de asemenea o țintă pentru grupurile de lobby mai ales uh, dacă ținem cont de expertiza tehnică și de implementarea măsurilor care sunt redactate la nivelul AB și interacțiunea permanentă a acesteia cu sectorul. De aceea am fost atât de surprins când am aflat că directorul executiv al acestei autorități uh, va, veni, va deveni directorul executiv al AFME. E clar că aceasta oferă informații privilegiate în legătură cu felul în care funcționează AB și acces la staful din această autoritate. Există deci o putere de influență uh, clară în ceea ce privește elemente de legislație. Mai ales această mișcare ar putea să dea funcționarilor europeni o idee greșită și anume că dacă ești clement față de o anumită parte a sectorului, vei fi și recompensat după aceea cu un job bine remunerat. Deci aceasta deschide ușa pentru niște stimulente de-a dreptul perverse. Uniunea Europeană trebuie să prevină acest lucru. Articolul 60 din regulamentul stafului european arată că sunt interzise activitățile de lobby față de funcționari uh, pe o perioadă de 12 luni. În calitate de director executiv uh, al AFME, menținerea legăturii cu Autoritatea Bancară Europeană este o parte importantă a noului post. E clar că va menține contactul cu această organizație care va deveni principalul său interlocutor. Regulamentul funcționarilor arată că trebuie protejate interesele legitime ale instituțiilor și uh, procesul de supraveghere a sectorului financiar trebuie să uh, fie definit ca un adevărat interes uh, esențial pentru instituții. Această chestiune de uși turnante e clar că uh, duce la un conflict de interese și uh, dacă nu este considerat ca atare și domnul Farcaș poate să o facă, atunci orice funcționar UE poate să se alăture oricărei organizații și articolul 60 din regulament nu mai are niciun sens. Ieri am lansat o petiție uh, împotriva acestui caz alături de 50 de ONG-uri pentru că mulți oameni sunt dezamăgiți și de-a dreptul furioși de acest caz. În numele cetățenilor europeni vă cer de asemenea dacă considerați că mișcarea domnului Farcaș este în conformitate cu standardele înalte ale instituțiilor europene. Dacă sunteți de acord ca domnul Farcaș să rămână pe postul actual până la sfârșitul lunii ianuarie și dacă veți exercita presiunea asupra AB pentru a-și schimba poziția și a bloca această mișcare a domnului Farcaș. Ce veți face pentru ca standardele noastre etice să aibă prioritate și să evităm alte cazuri de uși turnante care să se uh, repete și în alte instituții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum am să dau cuvântul domnului comisar Mimița. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Autoritatea Bancară Europeană în virtutea regulamentului de personal, care conține un cadru etic cuprinzător pentru funcționarii instituțiilor și agențiilor, deci această autoritate trebuie să respecte acest cod și există și niște restricții în ceea ce privește angajarea care, a fost, care au fost impuse odată cu reformarea acestui regulament în 2016. Membrii Consiliului sunt cei care sunt uh, răspunzători pentru stabilirea și uh, impunerea unor restricții post-angajare. Ei trebuie să hotărască ce uh, constrângeri va avea sau nu domnul Farcaș în ceea ce privește angajările sale ulterioare. Reprezentanții Comisiei nu votează în acest Consiliu de Supraveghetori a Autorității Bancare Europene, însă Comisia este un membru al bordului și are dreptul să contribuie la discuțiile care au loc în cadrul acestea. În acest context, Comisia a cerut să se ia o abordare cât mai strictă în ceea ce privește plecarea domnului Farcaș și să țină cont de regulamentul de personal. Decizia luată de Consiliul de Supraveghetori ABE include anumite restricții atât în timpul funcțiunii cât și după părăsirea acestei funcții. În ceea ce privește restricțiile din timpul funcției, decizia luată de Consiliul de Supraveghetori include măsuri pentru a, a acoperi perioada de notificare la care are dreptul în ceea ce privește reangajarea. Printre aceste măsuri este și încetarea imediată a oricărei activități ce are de a face cu pregătirea politicilor de supraveghere sau de reglementare AVE, prezența la reuniunile Consiliului, reprezentarea externă sau accesul la informații în afara Departamentului de Contabilitate. Restricțiile includ de asemenea concediu de trei luni în care el își exercită o perioadă de tranziție de trei luni. Domnul Farcaș nu poate să fie la sediul ABE decât la cererea președintelui și nu mai are acces la sistemele uh, ABE. În ceea ce restricțiile de după părăsirea funcției, Consiliul de supraveghetori a stabilit că domnul Farcaș nu poate să întreprindă activități de lobby față de ABE, nici să aibă legături profesionale cu personalul ABE pe o perioadă de 24 de luni. Nu poate contribui la activitatea Asociației pentru Piețe Financiare pe niciun subiect care are de a face cu cele cu care s-a ocupat, de care s-a ocupat el în ultimii trei ani la BE și asta timp de 3 de 18 luni, mă scuzați. Deci aceste restricții au ca scop conflictele de interes acum, înainte ca el să părăsească autoritatea bancară europeană și după ce o va face. Și e de răspunderea și este răspunderea autorității bancare europene să pună în practică aceste restricții. Vă mulțumim foarte mult. Acum, în numele grupului SND, are cuvântul domnul Fernandez. Două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Ultimii ani au fost niște ani grei pentru a a putea să avem încredere în aceste instituții. După toate sondajele de opinie, ne dăm seama că cetățenii europeni au o încredere mai mică în instituțiile democratice. Și această încredere scăzută este fofuli, exploatată de către populiști și de către naționaliști pentru a submina nu doar proiectul european, ci și principiile fundamentale ale democrației liberale. Și trebuie să spunem că această veste a demisiei, a plecării directorului general al Autorității Bancare Europene către unul dintre principalele lobby financiare europene, contribuie și acest lucru la această percepție pe care au cetățenii că nu există o independență a instituțiilor publice. Contribuie la această percepție conform cărea funcționarii publici și oamenii politici după părerea unora, nu slujim cu adevărat uh, intereselor celor care ne-au propulsat în aceste funcții și cred că este o ocazie foarte bună să reflectăm și să cugetăm la sistemele de control pe care le avem și cred că este momentul din partea Comisiei să susțină un sistem în care cei care ocupă funcții, persoanele care lucrează cu colegilor care apoi pleacă mai departe ca să lucreze în altă parte, cred că ei sunt instanța adecvată care să evalueze dacă da sau nu există un conflict de interese. Și acest lucru nu are niciun sens. Nu mă apuc acum să discut de modul în care se aplică reglementările. Ceea ce vreau însă să dezbatem aici este că această reglementare nu se justifică niciun fel, nu are niciun sens și că este nevoie de o instituție independentă, o instituție europeană independentă care să evalueze caz cu caz acest gen de situații, pentru că va fi imposibil pentru cei care lucrează cu cei care vor să părăsească sistemul instituțiilor pro, uh, publice pentru a se îndrepta către lobby să îndeplinească un criteriu, ce nume acela de independență și cred că această dezbatere este una importantă pentru a lansa această reflexie în legătură cu modul în care trebuie să fie schimbate dispozițiile. Mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumesc. Urmează acum din partea verzilor timp de trei minute domnul Kerem. Madame la Présidente, Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum a spus-o și colegul meu, uh, acest conflict între interesele publice și private nu mai poate continua, pentru că aceasta subminează încrederea cetățenilor în instituțiile europene. În Franța este un adevărat sport național. Macron lucra la Banca Rothschild înainte de a deveni ministru și uh, prim-ministru. Primul ministru lucra pentru grupul Areva. Ni se spune însă că toate acestea sunt normale și uh, că n-au nimic de a face cu cadourile care sunt primite sau cu tot ce se întâmplă în industria grupurilor nucleare. Iată, un fost președinte al Comisiei Europene, domnul Barroso, care după aceea a fost uh, contractat de Goldman Sachs. Iată, în fața acestei situații în care un înalt funcționar care acum se ocupă cu supravegherea băncilor și evitarea unui eventual risc uh, financiar va deveni peste puțin timp uh, președintele principalului lobby financiar. E clar că aceasta ar putea avea influență asupra noilor reglementări financiare. E vorba de directorul executiv al Autorității Bancare Europene, care începând cu februarie 2020 va deveni director executiv al AFME, unul din principalele grupuri deci, de lobby în sectorul financiar. S-au impus și câteva condiții, domnule comisar le-ați reamintit uh, din partea ABE, cum ar fi, de exemplu, interdicția ca timp de 24 de luni să se facă lobby față de personalul acestei instituții sau și mai puțin probabil interdicția ca timp de 18 luni să lucreze sau să consilieze pe teme care au legătură directă cu fostul său post. Însă cine poate să creadă acest lucru sau cine va verifica situația? și oricum uh, e clar că el deține documente și informații extrem de prețioase care pot fi utilizate acum pentru interese private. O situație de-a dreptul scandaloasă care n-ar trebui să fie acceptabilă. Iată de ce regulile în acest domeniu ar trebui să se schimbe, ar trebui să fie mult mai stricte pentru a menține integritatea instituțiilor noastre și a întări încrederea cetățenilor ar trebui să nu existe nicio marjă pentru acest posibil conflict de interese. Ar trebui să se fixeze perioade mult mai lungi de tranziție pentru a evita astfel de potențiale conflicte de interes. În plus, regulile ar trebui să fie comune între toate instituțiile și agențiile UE pentru a evita condiții stabilite pentru fiecare caz în parte și pentru fiecare agenție. Am avea nevoie și de o autoritate europeană independentă care se ocupe de standardele etice și de implementarea acestor reguli comune. Însă până atunci, dragi colegi, am putea acționa la nivelul instituțiilor noastre pentru a menține mai bine integritatea în fața acestor practici de-a dreptul scandaloase. Iată de ce vă propun, așa cum a făcut-o Parlamentul față de lobby-ul Monsanto, să refuzăm să uh, îi acordăm dăm domnului Farcaș accesul la Parlamentul European ar fi un semnal clar al luptei noastre împotriva conflictelor de interese și uh, pentru uh, aceste uși turnante care ar trebui să se oprească o dată pentru totdeauna. Mulțumesc! Mulțumesc! Două minute, domnul Ruiz de Vesa. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu mă bucur că Într-adevăr, chiar putem să avem această dezbatere aici în Parlamentul European, deși, bineînțeles, nu e nici ora cea mai potrivită și nici ziua cea mai potrivită, deoarece mulți dintre colegii noștri au plecat după votul de astăzi de la prânz. Însă, pe de altă parte, mă bucur că avem și cetățeni la tribună care urmăresc această dezbatere, profit pentru a-i saluta, deoarece această dezbatere este foarte importantă, așa cum au arătat colegii din grupul meu, domnii Tang și Fernandez, pe care îi felicit pentru că au uh, propus această întrebare și mulțumesc și colegului uh, de la Verzi. E clar aici de un caz de conflict de interese. Și domnule Mimița, știm că cezarului nu trebuie să fie doar onorată, ci trebuie și să pară ca tare. E clar că de data asta domnului Farca și s-au uh, aplicat niște condiții foarte prielnice. Așa cum s-a spus înainte, e greu să crezi că prin uh, faptul că i s-a spus că nu poate să ofere consiliere în legătură cu activitatea sa anterioară, lucrurile vor fi soluționate. Nu avem cum să credem așa ceva. Deci, așa cum au spus pe bună dreptate colegii, n-ai cum să verifici așa ceva. Oricare dintre noi se poate așeza la o masă, poate să înceapă să ofere informații în legătură cu cariera sa anterioară și fără să avem nicio posibilitate de a combate această practică. Eu sper ca prin prezența asta în Consiliul de Supraveghere al Autorității Bancare Europene, Comisia Europeană să fi cerut o aplicare cât mai strictă a acestei reguli. Însă e clar că n-a fost suficient. Regulile trebuie să fie mai stricte, dar și punerea lor în practică. Și e clar că de data asta ar fi trebuit să se aplice o perioadă de tranziție obligatorie de cel puțin uh, un an. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Muchas gracias. Vă mulțumim. Acum, domnul Tang, din nou 3 minute. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și uh, domnului comisar pentru că a răspuns. Cred că ați auzit și pe colegii mei, nu uh, este uh, convingător răspunsul sau nu este cel adecvat, pentru că vorbeați de condițiile care guvernează mișcarea făcută de către domnul Farca și plecarea dumnealui. Mie mi se pare că sunt neadecvate și ar trebui pur și simplu să îi se interzică domnului Farca să aibă contacte profesionale cu AB. Întrebarea este oare nu va uh, interacționa cu aceste uh, organizații din postul de principal interlocutor? Și, în egală măsură, nu, problema nu e numai asta, ci este și în context uh, profesional. Într-adevăr, ABE mai spune că domnul Farcaș nu poate contribui la activități uh, pe subiecte care au legătură directă cu activitatea depusă de dumneavoastră în ultimii trei ani. Sincer, e ridicol acest lucru și chiar nu pot să-mi imaginez să existe vreun subiect care se ocupă de AFME, care să nu țină de resortul AB și care să nu aibă legătură cu activitatea domnului Farcaș. Vă mai întreb o dată, domnul va, se va instala la sediul acestui uh, lobby? Ce va face dumnealui? Va fi cine va monitoriza, cine va urmări dacă domnul uh, uh, Farcaș respectă aceste restricții impuse de către ABE, așa cum a fost evocate și de către colegul Fernandez, tocmai pentru a ne asigura că toate aceste restricții sunt corect monitorizate. Mai rău decât atât, deși mai rău că domnului Farcaș îi se permite să rămână până la sfârșit uh, la sediul ABE. Din câte am auzit, dumnealui uh, nu mai are o realitate uh, și totuși ABE pune pe umerii contribuabilului european prețul uh, acestui transfer atât de scump și de costisitor al domnului Farcaș către AFME. Și în sfârșit am mai spus un lucru. N-am regăsit în răspunsul dumneavoastră, domnule comisar, acest uh, model al ușilor turnante cu instituțiile UE. Uh, După ce Barroso s-a angajat la Goldman Sachs, iar Nelly Cruz la Uber, Jonathan Hill la UPS, în continuare nu interveniți și nu acționați. Vă întreb când veți pune în practică problema asta cod de conduită și când vă veți ridica la standardele impuse dumneavoastră și standardele noastre, când veți putea să puneți capăt acestei probleme pe care reprezintă integritatea și care este călcâiul lui Ahile pentru instituțiile europene. Mulțumesc foarte mult, am primit o singură solicitare de intervenție la Catch the Eye. O să-i dau cuvântul domnului Breyer timp de un minut. Yes, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte când un supraveghetor bancar la nivel înalt încă își deține funcția și negociază cu partea opusă, clar că în public se dă impresia că persoana respectivă e pur și simplu cumpărată. Încrederea publicului în sectorul financiar oricum e foarte scăzută și cetățenii au impresia că există acest amestec nesănătos între sectorul financiar și autoritatea de supraveghere. Deci această perioadă de tranziție de doar câteva săptămâni e clar insuficientă și nici măcar nici nu știm noi când a început negocierile cu AFME. Atunci când încă și exercita funcțiile, probabil. Și probabil când avea încă și o influență în ceea ce privește funcția sa. Deci ce ne puteți spune în această privință? Eu cred că este un interes foarte legitim de a avea o perioadă de tranziție suficientă pentru a evita chiar și senzația care exista un conflict de interese. E vorba de încredere și dacă credeți că regulamentul de personal nu e suficient pentru a impune o astfel de perioadă, nu credeți că ar trebui să propuneți o revizuire a acestea? Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Acum îi dau din nou cuvântul domnului comisar Mimica. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președintă, domnilor și domnilor. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru această dezbatere importantă legată de întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Comisia consideră că standardele etice ridicate vor fi mai bine aplicate la nivelul AB și, în general, la toate agențiile prin implementarea unui cadru legal armonizat. Această comisie, și pot să vorbesc aici și în numele viitoarei Comisii Europene, va ține cont de dezbaterea și rezultatul acestei dezbateri de astăzi, atunci când va analiza în vederea revizuirii regulamentului etic pentru angajări după posturile în cadrul UE. Există o responsabilitate etică care este definită în cadrul actual și este responsabilitatea AB să implementeze acest cadru legal luând decizii independente în ceea ce privește restricțiile aplicate. Și asta în conformitate cu regulamentul actual. Este de asemenea responsabilitatea Consiliului de Supraveghere al AB și AAB să verifice dacă aceste restricții se aplică cu adevărat sau nu. Mulțumesc! Mulțumesc! Dezbaterea se încheie. Procesul verbal de astăzi va fi prezentat Parlamentului spre adoptare la următoarea sesiune, dacă nu sunt obiecții, atunci voi prezenta rezoluțiile adoptate cu ocazia acestei sesiuni cu toate numele corespunzătoare. Sesiunea se suspendă și ședința se încheie aici. Mulțumesc!